suedezi vă începe să începem la timp, chiar dacă suntem la Parlamentul European, spune președintele. Aș dori să urez bun venit tuturor la această audiere cu domnul comisar desemnat uh, pentru uh, gestiunea crizelor, uh, Leonard Lenarcici, din Slovenia. Avem trei ore la dispoziție și 25 de întrebări. unele care vor fi adresate de colegii de la Comisia ENVI, de la Comisia de Mediu, care este comisia asociată la această audiere. Înainte însă de a începe, aș dori să vă prezint desfășurarea acestei audieri. Aș dori să vă reamintesc că, având în vedere li liniile directoare pentru aprobarea Comisiei, Parlamentul Uh, evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor generale, angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, evaluează și cunoștințele legate de portofoliul respectiv și competențele de comunicare. Înainte de audiere, uh, domnul comisar desemnat ne-a trimis uh, răspunsuri la un chestionar cu întrebări. Ați primit răspunsurile în toate limbile. Comisia jurii nu a ridicat nicio obiecție în legătură cu organizarea acestei audieri și, așa cum spuneam înainte, Comisia ENVI, deci Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară, este asociată la această audiere. În ceea ce privește structura acestei dezbateri, comisarul desemnat va face o declarație introductivă îl rugăm să nu depășească 15 minute, după care are la dispoziție 5 minute la finalul audierii pentru o uh, intervenție finală. După introducere vom avea 25 de întrebări din partea eurodeputaților. Dezbaterea va fi organizată Uh, cu întrebări, deci sloturi de 5 minute, 1 minut pentru întrebare și 2 uh, minute pentru răspuns din partea domnului uh, comisar desemnat. În cazul în care există o întrebare suplimentară, atunci ea nu trebuie să depășească un minut, la fel ca și răspunsul. Primul rund, o prima rundă de întrebări va, uh, va fi formată de șapte întrebări uh, adresate de către reprezentanții grupurilor politice. Următoarele 18 întrebări se, bază, se bazează pe distribuirea între grupurile politice, inclusiv din partea colegilor neafiliați. Dragi colegi, aș dori să vă reamintesc că este foarte important să ne respectăm, să vă respectați timpul alocat avem uh, și interpretare în 23 de limbi și deci președintele îi roagă pe vorbitor să vorbească în limba maternă, însă le reamintește să vorbească lent pentru ca mesajul să fie perfect uh, interpretat și deci uh, înțeles. De asemenea, Vă rog, înainte să luați uh, cuvântul, uh, să, când adresați întrebarea, să vă uh, îndepărtați căștile ca să nu apară probleme tehnice. De asemenea, aș dori să vă mai informez că dezbaterea urmează să fie transmisă live pe pagina internet a Parlamentului și, de asemenea, puteți să accesați și înregistrarea pe același site după dezbatere. Domnule Lenarcici, bun venit la comisia noastră. Înainte de a vă da însă cuvântul și uh, pentru a vă face prezentarea introductivă, aș dori să subliniez că este foarte uh, cât de important este portofoliul dumneavoastră pentru comisia noastră. Sperăm să avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră și cu comisia Uh, dacă veți, uh, veți fi uh, confirmat în funcție. Ajutorul umanitar este foarte important pentru comisia noastră. 100 de milioane de persoane la nivel mondial au nevoie de asistență umanitară. Crizele umanitare devin tot mai frecvente, mai lungi și mai complexe. Ele sunt create de către conflicte, catastrofe naturale și schimbări climatice. Doar fondurile umanitare nu vor uh, fi suficiente, dar comisia noastră dorește să coopereze strâns uh, cu dumneavoastră și cu comisia pentru a ne asigurăm că avem suficientă finanțare uh, pentru toate aceste crize. Și de asemenea ne dorim ca fondurile respective să fie cheltuite în mod eficient și transparent. UE a și-a luat angajamente importante la nivel internațional în ultimii ani în ce privește ajutorul umanitar. Uh, ele urmează să fie transpuse în fapte de către uh, viitoarea comisie. Așteptăm cu nerăbdare intervenția domnului comisar desemnat, uh, să vedem care sunt proiectele dumneavoastră, care sunt angajamentele dumneavoastră, cum intenționați să tratați angajamentele adoptate la summitul umanitar internațional cu inițiativa Grand Bargain și să vedem care ar putea să fie rolul Parlamentului Parlamentului în monitorizarea acestor evenimente. Domnule Lenarcici, încă o dată, un călduros bun venit la comisia noastră și aveți cuvântul pentru 15 minute. Domnule președinte, președinte, stimați eurodeputați, îmi revine o dublă onoare. În primul rând, de a fi numit în calitate de candidat a Sloveniei pentru a face parte din următorul colegiu al comisarilor și, în al doilea rând, uh, sper că să mă confirmați în funcție și, deci, să pot prelua această răspundere pentru ajutorul umanitar și protecția civilă uh, sub numele de managementul sau gestiunea crizelor. În calitate de sloven, vă pot spune că ceea ce astăzi este Directoratul General pentru Protecția Civilă Europeană și pentru operațiuni în domeniul umanitar, uh, a fost uh, creată în 1992 ca reacție la războaiele care au avut loc pe teritoriul fostei Iugoslavii. În același an, în altul comisariat, uh, comisariat ONU pentru refugiați, a uh, înființat uh, un birou de teren în Slovenia. După ce mi-am uh, luat diploma de la Facultatea de Drept, am făcut parte din acest birou pentru a ajuta refugiații care vin sau care tra- tranzitează Slovenia. A fost o oportunitate pentru mine să-mi aduc o primă modestă contribuție la activitatea umanitară. Iată-mă acum, la 25 de ani mai târziu, în fața dumneavoastră, în calitate de comisar desemnat. Dacă voi fi numit în funcție, aș dori să vă asigur că voi investi toată energia și aproape 30 de ani de experiență în uh, domeniul uh, european și internațional pentru a ajuta alinarea suferinței și pentru a aduce ajutor uh, persoanelor afectate de către crize, confirmând astfel solidaritatea europeană, o valoare în care cred cu tărie. Stimați eurodeputați, Uniunea Europeană este recunoscută ca un uh, lider uh, global uh, responsabil în domeniul asistenței umanitare și ar trebui să ne mândrim cu acest lucru. Cu toate acestea, pentru a consolida rolul său global, Uniunea Europeană trebuie să își sporească capacitățile pentru a putea ajuta mai multe persoane în suferință, cât mai repede și mai eficient. În prezent, Uniunea Europeană ajută aproximativ 100 de milioane de persoane de persoane care au nevoie sunt la ananghie anual, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene, ceea ce afectează în mod direct viața a bărbați, femei și copii, fără discriminare pe baza naționalității, a rasei, a genului, a credinței uh, religioase, a clasei sau a opiniilor uh, politice. Faptul că 90% din europeni sprijină acțiunile Uniunii Europene, atât în domeniul umanitar cât și în uh, protecție civilă, este încurajator. Știu de asemenea că toate aceste acțiuni uh, se bucură și de sprijinul puternic al Parlamentului European. Aș dori să vă asigur că intenția mea este să cooperez cu dumneavoastră într-un adevărat parteneriat, să vă informez și să ascult uh, punctele dumneavoastră de vedere, dar și preocupările dumneavoastră. Stimați eurodeputați, numirea mea înseamnă o oportunitate extraordinară pentru mine de a uh, ajuta Uniunea Europeană, însă sunt conștient și de numeroasele provocări pe care acest portofoliu al uh, gestiunii de criză îl conține. Astăzi tot mai multe persoane din lume au nevoie de asistență umanitară. Aproape 71 de milioane de persoane sunt uh, strămutate cu forța și nu uh, întotdeauna din cauza conflictelor. Anual, 70 de mii de persoane mor și 70 de milioane suplimentare sunt rănite, uh, rămân fără casă sau au nevoie de asistență umanitară în urma uh, catastrofelor naturale costurile, pe lângă costurile umane, sunt foarte ridicate și ele continuă să, continuă să crească. Din 2010 încoace, catastrofele naturale au cauzat uh, pagube de 13 miliarde de euro anual doar în Europa. Și ceea ce este și mai îngrijorător, tendințele cu care ne confruntăm sunt uh, îngrijorătoare. Crizele umanitare durează mai mult și sunt mai complexe decât înainte. Catastrofele uh, de origine umană și naturale uh, sunt tot mai uh, frecvente și tot mai multe persoane sunt afectate, inclusiv în Europa. Până în 2050, s-ar putea să fie 100 de, 40 de milioane de persoane strămutate pe plan intern în Africa subsahariană, Asia de Sud și America Latină. Câte multe din aceste persoane își vor la bocceluța și vor uh, migra spre alte uh, locuri, inclusiv uh, spre Europa, în căutarea unei vieți mai bune. Resursele disponibile la nivel global pentru aceste crize nu vor face față acestor nevoi. Această, acest deficit de finanțare este tot mai mare. Apoi avem schimbările climatice care schimbă foarte mult harta riscului și care adaugă și mai multă presiune acestui sistem. Uh, în diversele rapoarte care apar, aflăm uh, tot mai multe despre uh, consecințele schimbărilor climatice. Avem un nivel tot mai mare al mărilor, furtuni tot mai puterne, puternice, secetă tot mai puternică, inundații și așa mai departe. Însă avem nevoie de încă un raport pentru a ne convinge cât de gravă este schimbarea climatică. Tinera, tânăra generație, tinerii, știu, uh, știe foarte bine că casa noastră arde. Și ca să răutățească și mai mult uh, lucrurile, uh, foarte multe dintre zonele care sunt afectate de către schimbările climatice sunt foarte fragile și foarte puțin reziliente. Țările din Sahel și din Cornul Africii, pentru a da câteva exemple. Este realitatea dură cu care mă voi confrunta în calitate de comisar pentru managementul crizei. Îmi dau seama că uh, peisajul pe care l-am zugrăvit uh, pare să fie uh, întunecat, dar mm, nu voi, nu voi renunța, pentru că pentru mine toate aceste provocări sunt și oportunități de a face lucrurile mai bine și mai diferit, pentru a construi pe ce funcționează și pentru a corecta ce nu funcționează. Îmi dau seama că, în multe moduri, trebuie să fiu recunoscător pentru hotărârea și pentru înfăptuirile celor care au fost la mine, la ECO, înaintea mea. Uh, parteneri internaționali și mai ales activiști în domeniul asistenței de urgență. Datorită contribuțiilor neobosite, lucrurile funcționează. Mai mult, Uniunea Europeană respect, este foarte respectată pentru faptul că respectă principiile umanitare de bază, umanitate, omenie, neutralitate, imparțialitate și independență. Intenționez să Uh, apăr și mai mult uh, și mai puternic aceste principii pe viitor. Să vedem care sunt uh, prioritățile mele dacă sunt confirmat. În calitate de comisar pentru managementul crizei, și în calitate de coordonator pentru ajutorul european de urgență, obiectivul meu principal va fi să îi ajut pe cei la ananghe cât mai repede și mai eficient cu putință, cu respectarea deplină a principiilor umanitare. În acest sens, voi încerca să optimizez eficiența și eficacitatea a răspunsului nostru la crize pentru a ajunge la un număr cât mai mare care au nevoie de acest ajutor. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă cooperăm mai bine. Împreună, respectând mandatul conferit, intenționez să consolidez Uh, uh, răspunsul Centrului European de uh, Coordonare, astfel încât să reacționăm repede și eficient la o, un evantai de crize. De asemenea, dacă voi fi confirmat, voi încerca să lupt la nivel internațional dreptul umanitar internațional. În contactele mele cu actorii statali și nestatali, voi lupta pentru păstrarea spațiului umanitar. Nu e acceptabil ca actorii umanitari să fie tot mai vizați iar accesul lor la persoanele care au nevoie de ajutor să fie blocat în mod sistematic. În al doilea rând, uh, în conformitate cu mandatul, intenționez să intensific eforturile europene uh, de a preîntâmpina apariția catastrofelor. Voi încerca de asemenea să uh, întăresc capacitatea noastră de a ne adapta la un mediu volatil conflictele repetate și stabilitatea tot mai mare din lume Având în vedere aceste conflicte, noi, Uniunea Europeană și statele membre, trebuie să acționăm în mod uh, integrat. Dacă nu, nu ne vom putea respecta obiectivele de dezvoltare durabilă, ceea ce reprezintă o răspundere comună pentru noi. Și aș dori să salut activitatea, uh, abordarea de muncă, abordarea uh, prezentată de către doamna președinte ales, în care fiecare comisar va trebui să se asigure că face tot ce poate pentru ca ODD-urile să fie respectate. În ceea ce privește prevenirea, intenționez să coopere strâns cu un altul reprezentant, vicepreședinte și cu alți membri ai Colegiului Comisarilor care se ocupă de domenii precum schimbările climatice, mediul și dezvoltarea. Obiectivul este să ne asigurăm că reducerea riscurilor de catastrofe face parte integrantă din eforturile noastre pentru a spori reziliența societăților și ecosistemelor noastre, începând cu uh, faimosul European Green Deal. Stimați deputați, uh, asistența umanitară și reacția la catastrofe trebuie să fie văzute ca instrumente uh, de ultim recurs. Uh, ele trebuie să intervină când totul a eșuat Trebuie să evităm, în primul rând, să ajungem la un astfel de eșec. Când uh, trebuie să mobilizăm ajutorul umanitar, obiectivul nostru va trebui să de- depindem de el cât mai puțin timp cu putință. Cu alte cuvinte, trebuie să îi scoatem pe oameni de la urgențe și să-i ducem cât mai repede la uh, reanimare, astfel încât să beneficieze de soluții uh, pe termen lung și durabile. Aici, securitatea și politicile de dezvoltare uh, joacă un rol foarte important. În țări fragile, mai ales în țări în care există crize de durată, trebuie să cooperăm pentru uh, legături puternice de dezvoltare a păcii. Trebuie să ținem cont și de specificitățile locale, și să acordăm asistența cea mai bună celor care au nevoie, uh, acordând o atenție sporită mai ales grupurilor celor mai vulnerabile, precum uh, femeile și copiii va fi nevoie de noi parteneriate, la fel ca și instrumente inovatoare. Mai ales în acest domeniu aș dori să fac mai mult pentru a-i uh, încuraja pe actorii locali să se implice în acordarea ajutorului la fața locului. Cunosc cel mai bine contextul, pot să lucreze mai eficient și știu ce funcționează. În același timp, știm cu toții că, în pofida tuturor eforturilor noastre, nu putem preveni sau preîntâmpina totul. Evenimentele recente, inclusiv uh, incendiile de pădure din uh, Portugalia, ne-au arătat că trebuie să fim uh, mai bine pregătiți pentru a preîntâmpina catastrofele, dar trebuie să fim și mai bine pregătiți atunci când nu putem preveni. De aceea intenționez să uh, încurajeze o implementare puternică a Risk EU, uh, mecanismul european de protecție civilă în cooperare strânsă cu statele membre. Trebuie, avem nevoie de capacități întărite pentru a face față incendiilor de pădure, uh, urgențelor medicale acute, atacurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Și aici Uh, contez și pe sprijinul Parlamentului European ca să mă ajute să transpunem uh, această dorință în fapte. O a treia prioritate uh, va fi să sporesc vizibilitatea sistemului european de gestiune de criză și aș dori să mă bazez pe sprijinul puternic de care se bucură ajutorul umanitar, sistemul acesta în rândul cetățenilor europeni și aș dori să le spun că fiecare eurocent cheltuit în acest domeniu este un eurocent bine cheltuit. Publicul nostru cel mai important ar trebui să-l reprezinte cetățenii europeni și beneficiare și deci pentru mine comunicarea va reprezenta o adevărată prioritate pentru mine. Stimați deputați, nu vă ascund faptul că toate aceste priorități și obiective costă. Însă, în loc să vorbe, vorbim despre costuri, eu prefer să vorbim despre investiții. În acest uh, caz este vorba de investiții în viitorul nostru comun aș dori să uh, vă lansez un apel, vă rog să mă sprijiniți pentru a uh, obține majorarea de 30% pentru bugetul pentru uh, ajutorul umanitar în cadrul viitorului cadru financiar multianual. Este foarte important dacă vrem ca obiectivele pe care ni le-am stabilit în următorii 5 ani și mai departe să fie atinse. De asemenea, sper să mă sprijin pe, bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru a cheltui fondurile în mod eficient. Uh, mă voi asigura de partea mea că fondurile ajung la cei care au nevoie în mod transparent și respectând uh, principiul bunei gestiuni uh, financiare. În mandatul meu mă declar gata să cooperez cu ambele comisii prezente în sală. Dacă voi reuși să câștig încrederea dumneavoastră în această seară, mi-aș dori ca peste 5 ani să facem un bilanț și să vedem că chiar am schimbat lucruri, lucrurile că uh, am ajutat alinarea suferinței multor persoane, că ne-am adus contribuția la construirea unor comunități mai reziliente și a unor persoane mai rezistente. Un mediu natural mai sănătos și mai rezilient. Și că am creat încredere în rândul europenilor în viitorul lor. Mulțumesc! Thank you for uh, that open... Mulțumim uh, foarte mult pentru aceste cuvinte introductive, domnule comisar de semnat. Vom începe prima rundă cu reprezentanții grupurilor politice și voi da mai întâi cuvântul uh, lui Gheorghi Hölveni din partea PP-ului. Uh, Mr. Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi continua să vorbesc în limba mea maternă, așadar, domnule comisar de semnat, vă rog să folosiți căștile. Domnule comisar desemnat, conform uh, datelor publicate de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, 168.654 de refugiați sirieni s-au uh, uh, întors din Siria în Egipt, Georgia și alte state. Cu toate că încă nu domnește pacea în Siria, aceste cifre ne arată că în anumite părți ale țării a, re- a început reconstrucția acesteia. Multe dintre cei, uh, mulți dintre cei 5 milioane de refugiați care au fugit din țară au decis să se reîntoarcă și vor mai face acest lucru în următoarele luni. Problemele celor 6 milioane de persoane strămutate intern vor trebui de asemenea abordate în mod corespunzător. Aceste persoane doresc să își continue viața pe tărâmul uh, strămoșilor lor această minoritate a suferit uh, foarte multe persecuții ca urmare a statului islamic și a acțiunilor acestora. Trebuie să-i ajutăm cât putem de mult. După mai bine de 9 ani de război, acești oameni au nevoie de servicii de bază, inclusiv o infrastructură de bază, apă potabilă, servicii de sănătate și învățământ. Pentru ca sirienii să-și poată exercita dreptul de a rămâne în țara lor, aceste condiții de bază trebuie să le fie oferite. Ținând cont de aceste lucruri, cum intenționează, domnule comisar desemnat, să îi ajutați pe sirienii care doresc să se întoarcă în țara lor, astfel încât uh, să facă acest lucru și să beneficieze de ajutor? Președintele, mulțumesc. Doresc să vă reamintesc tuturor că trebuie să respectăm timpul de un minut alocat pentru adresarea întrebărilor. Acum, dumneavoastră, ați adresat întrebarea în două minute, de exemplu. Dau acum cuvântul domnului comisar desemnat pentru a răspunde. Mulțumesc că, uh, pentru această întrebare. Voi uh, urma uh, principiul de bază atunci când vine vorba despre returnări. Adică vom sprijini returnările, le vom promova în condițiile în care se fac cu, în condiții de siguranță și sunt uh, sustenabile și, poate chiar mai important, în condițiile în care se facă de bună voie. În acest moment, după părerea mea, condițiile încă nu sunt date, nu sunt cele mai potrivite, astfel încât acești refugiați să revină în țara lor. Dar sunt de acord cu dumneavoastră întru totul că reconstrucția Siriei va necesita investiții uriașe. Dar nu am ajuns încă acolo. Și asta din motive evidente. Condițiile și pentru alte instrumente uh, pe care le are Uniunea Europeană și pe care le poate pune la dispoziție nu sunt încă date. Nu uităm însă despre persoanele strămutate intern în Siria. Comisia oferă asistența acestor oameni. Cea mai mare asistență este oferită acestora prin intermediul țărilor din vecinătate, dar și prin intermediul Damascului făcând acest lucru și oferind ajutorul umanitar refugiaților și pentru construcția procesului de pace, nu facem niciun fel de uh, distinție în funcție de convingerile religioase. Așa cum am spus și în uh, discursul introductiv, principiul imparțialității este unul pe care dorim să-l respectăm. Și îl voi apăra în continuare cu tărie, pentru că este un principiu important și acesta presupune să oferim ajutor umanitar acolo unde este cea mai mare nevoie de el, fără să ținem cont de niciun fel de caracteristici și particularități personale, printre care și convingerile, convingerile religioase. Pot să vă confirm așadar că Comisia a sprijinit și a asistat și membrii ai comunității creștine care au fost victime ale persecuției, care s-au numărat printre refugiați și acest ajutor este oferit atât în Siria, precum și în nordul Irakului. Vă mulțumesc. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Ne confruntăm cu situații de urgență și mai și crize și mai mari în Africa, unde conflictele de natură religioasă și etnică ar putea duce la noi uh, puncte de criză în uh, aceste regiuni. Sunteți de acord că politica umanitară a Uniunii Europene trebuie să fie uh, orientată în funcție de principiul aducerii ajutorului și oferirii de ajutor acolo unde este nevoie sau doriți să oferiți uh, să urmați modelul de bune practici ale agențiilor care oferă ajutor umanitar din Europa. Nu știu dacă v-am înțeles corect uh, și îmi cer scuze dacă nu am înțeles bine ceea ce ați întrebat, dar și în Africa voi insista asupra aceluiași principiu, și anume ajutorul umanitar să meargă într-acolo unde este cea mai mare nevoie de el, respectându-se același principiu al imparțialității. Făcând acest lucru, ne bazăm pe partenerii noștri. Parteneri care vin din sistemul uh, guvernat de Națiunile Unite, UNICEF, UNHCR, uh, World Program, și de asemenea ne bazăm și pe sprijinul ONG-urilor. Și respectându-ne angajamentele pe care le-am făcut în contextul inițiativei Grand Bargain, voi insista în implicarea societății civile și a actorilor locali prin intermediul partenerilor noștri, pentru că ei sunt aceia care cunosc cel mai bine mediul local și care pot oferi cel mai bine ajutor umanitar. O pot face cel mai eficient. Mulțumesc, Norbert Neuser din partea SND. Bun venit și mulțumim, stimate domnule comisar de Semnat. Întrebarea vine din spatele dumneavoastră, sunt aici, la podium. Nu este însă o întrebare periculoasă, nu vă faceți griji. Voi continua în limba germană acum. În uh, declarația dumneavoastră ați spus că există conflicte care durează mai mult, de asemenea catastrofele naturale sunt uh, de durată mai lungă și că este nevoie uh, rapid de ajutor. Avem nevoie de ajutor de urgență și trebuie să lucrăm cu prevenția situațiilor de criză și cu um, ajutorul pentru dezvoltare. Din păcate, nu mai pot fi Uh, respectate anumite servicii de bază, iar uh, populația trebuie implicată în ceea ce privește reconstrucția și reziliența oamenilor trebuie întărită. Există și uh, legătura între uh, ajutorul pentru dezvoltare și prevenție. Aș vrea să știu cum vă gândiți să implementați uh, mai bine această legătură și cum evaluați această abordare în proiectele pilot în țări precum Nigeria, Uganda și altele care au nevoie de ajutor. Mulțumesc! Acesta este un scaun rotativ, așadar nu este nicio problemă dacă întrebarea vine din spate. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând doresc să subliniez că ajutorul nostru umanitar și activitățile noastre sunt complementare întru totul cu activitățile de protecție civilă. Nu există niciun fel de conflict între ele. Există loc pentru uh, desfășurarea ambelor activități și implementarea ambelor mecanisme atunci când vine vorba de a răspunde la situații de crize și de a uh, ne pregăti și a preveni anumite situații de criză. În ceea ce privește această legătură, nexusul, mie îmi place foarte mult uh, acest concept și această conexiune între ajutorul umanitar și activitățile de uh, ajutor pentru dezvoltare um, îmi place foarte mult și o voi uh, aborda în continuare. Pentru că noi nu dorim ca ajutorul umanitar să fie necesar pentru totdeauna. Nu cred că este în interesul nostru și nici în interesul beneficiarilor. Cred că în interesul beneficiarilor, la fel ca și în al nostru, este ca aceștia să fie scoși din situația de dependență de ajutor umanitar. Și tocmai aici consider că este foarte important rolul uh, ajutorului de dezvoltare. Deci această conexiune despre care se vorbește. Voi sprijini implicarea atât a colegului meu pentru parteneriate internaționale, comisarul uh, desemnatul Pilainen, și uh, a celorlalți colegi care uh, au responsabilități în acest domeniu, astfel încât uh, cu toții să cooperăm. Pentru că dacă abordăm nevoile pe termen lung și, de asemenea, cauzele de bază care duc la astfel de situații, acest lucru va facilita tranziția de la dependența de ajutor umanitar la cooperare pentru dezvoltare. Această conexiune a fost uh, extinsă recent, incluzându-se și componenta păcii în aceasta. Și, și acest lucru are sens, pentru că există situații, de exemplu în Somalia, unde nu putem să implementăm uh, această dezvoltare, această cooperare pentru dezvoltare din cauza uh, situației de securitate de la fața locului. Deci dacă vrem să implementăm acest lucru, uh, dacă vrem să lucrăm pe partea de dezvoltare, trebuie să îmbunătățim uh, dimensiunea de pace. Întrebare suplimentară? Da? Colegul meu, Helveni, a numit uh, exemplul Siriei și cred că aceasta este o provocare importantă. Cum vă imaginați uh, colaborarea cu comisara pentru dezvoltare și cu înaltul reprezentant, vicepreședinte Borel, și cum credeți că, în ceea ce privește pe cei doi parteneri, puteți să reprezentați uh, dorințele noastre, puteți să prezentați dorințele noastre cu privire la ajutorul uman și de întărire a rezilienței, mai ales în contextul agendei 2030. Domnule comisar desemnat, mulțumesc uh, pentru această întrebare suplimentară, stimate uh, deputat. După cum știți, conform planului prezentat de președintele ales, doamna von der Leyen, eu uh, sunt parte a acestui cluster de acțiune externă care va fi uh, prezidat de uh, domnul înalt reprezentant, vicepreședinte. Cred că este o soluție bună, pentru că, fără niciun dubiu, ajutorul umanitar face parte din acțiunea externă a Uniunii Europene. Cu toate acestea, este o parte deosebită. Este o parte care este guvernată de un set clar de principii. Principii care sunt diferite decât orice alte principii care um, coordonează alte activități externe pe care le desfășurăm. Așadar, intenția mea este să lucrez îndeaproape cu colegii în cadrul acestui uh, cluster de Um, cooperare externă și să uh, apăr principiile și spațiul uh, ajutorului umanitar. Președintele, mulțumesc, Charles Görens din partea Renew. Uh, Domnule viitor comisar, printre principiile care stau la baza acțiunii umanitare a Uniunii Europene și a altor actori se află principiul imparțialității și acesta mi se pare printre cele mai importante actorii din Națiunile Unite, Crucea Roșie Internațională, uh, organizațiile Crucii Roșii de la nivel național, organizațiile naționale sau internaționale active în acest domeniu. Toate acestea sunt imparțiale. Pentru că nu se Eh, uită dacă cei care au nevoie de ajutor se află în tabăra lor sau în tabăra adversă. Ei nu-și pun această întrebare. Singurul criteriu care stă la baza acțiunilor lor este situația de suferință în care se află populațiile sau popoarele care au nevoie de acel ajutor. Și dacă nu aplicăm acest principiu, ar fi un mare pericol. Și spun acest lucru pentru că Uniunea Europeană are un, o mare ă, gamă de posibilități, are un instrumentar cu foarte multe instrumente, printre care se află și ajutorul umanitar. Aș vrea să vă fac și o recomandare, dacă îmi permiteți, în calitate de parlamentar uh, care am avut uh, patru mandate și am, am fost membru al acestei uh, comisii ocupându-mă de aceste dosare. Deci trebuie să apărăm acest principiu, pentru că dacă ar fi atacat acest principiu și dacă comisarul responsabil ar ceda acestei, acestei tentații, atunci s-ar uh, afecta reputația ajutorului umanitar și actorii europeni de pe teren ar fi expuși unui pericol. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, vă rog, domnule comisar desemnat. Mulțumesc, domnule Gheorens, uh, pentru recomandare pe care o apreciez foarte mult, mai ales că vine din partea unei persoane ca dumneavoastră. Aveți atât de multă experiență în acest domeniu. Aș vrea să subliniez următorul lucru respectarea acestui uh, principiu sau a acestor principii nu este doar o chestiune dogmatică. Respectarea acestor principii, inclusiv a principiului independenței și neutralității, reprezintă o necesitate operațională. Nu putem să ne permitem să fim percepuți de nicio parte implicată într-un conflict armat ca fiind de cealaltă parte. Pentru că dacă suntem percepuți astfel, am pune în pericol accesul persoanei, uh, populațiilor afectate la asistența umanitară. Deci, practic, am pune în pericol chiar populațiile afectate și, mai presus de toate, am pune în pericol siguranța lucrătorilor umanitari. Așadar, sunt conștient uh, de importanța respectării acestui principiu. Este o condiție sine qua non pentru ajutorul umanitar al Uniunii Europene. O întrebare suplimentară, vă rog, un minut. Întrebarea suplimentară a primit deja răspuns și nu am nevoie să mai pun o altă întrebare. <laughs> Thank you, Mr. Gerens. And you, you saved the time. Thank Mulțumesc, domnule Gerens, că ați făcut economie de timp. Îi dau acum cuvântul lui Michel Rivazi de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar desemnat. Eu am o întrebare care nu este foarte departe de cea a colegului meu. Sunteți comisar responsabil pentru gestionarea crizei și, din păcate, nu se regăsește și termenul ajutor umanitar în titulatura postului. Aș vrea însă să știu care sunt criteriile dumneavoastră pentru a interveni într-o criză umanitară. Atunci când se produc catastrofe naturale, mă gândesc la Bahamas, la cicloane, la Haiti, e clar, e distrus totul și Europa intervine. Dar când avem cazuri mai uh, greu de delimitat, să luăm uh, ce s-a întâmplat în uh, Grecia, ca urmare a măsurilor de austeritate și de altfel uh, Grecia a suferit uh, din cauza Europei, când oamenii nu mai aveau acces la medicamente, când femeile nu mai puteau să-și primească tratamentele pentru cancer sau nu-și mai puteau vaccina copiii. Includeți și asta în uh, măsurile de ajutor umanitar? Aș vrea să știu uh, care sunt criteriile dumneavoastră de intervenție în aceste subiecte despre care vorbeam. Vă mulțumesc, vă rog, domnule comisar de semnat. Mulțumesc foarte mult, distinsă doamnă Rivazi. În primul rând, aș vrea să mă refer puțin la titulatura acestui comisar. Cred că intenția a fost uh, să se arate că există un comisar responsabil de intervențiile de criză sau de urgență în situații de criză. Și, bineînțeles, ajutorul umanitar face parte integrantă din uh, răspunsul de urgență al Uniunii Europene, dar este o parte distinctă. Și am spus deja care sunt motivele. Este o parte distinctă, guvernată de principii distincte și am să insist asupra acestui aspect. Referitor la întrebarea dumneavoastră, Cred că este o întrebare pentru noi toți, de altfel. Răspunsul meu este următorul. Mergem acolo în funcție de o evaluare a nevoilor. Acolo unde constatăm că este o nevoie, trebuie să intervenim și asta pe baza principiului imparțialității. Dacă această nevoie se află în interiorul Uniunii Europene, atunci trebuie să mergem acolo, să intervenim acolo. Nu cred că putem să negăm sau să refuzăm asistența umanitară populațiilor afectate din interiorul Uniunii Europene din motive conceptuale sau de altă natură. Aceasta ar fi în contradicție cu principiile pe care tocmai le-am enunțat de mai multe ori. Așadar, în principiu, răspunsul meu este da. Dacă este necesar, trebuie să intervenim uh, cu ajutor umanitar și în interiorul Uniunii Europene. De altfel, s-a întâmplat deja odată acest lucru în timpul crizei migrației, când ajutorul umanitar a fost uh, furnizat în Uniunea Europeană Greciei pentru a ajuta Grecia să facă față acestei provocări. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, vă rog. Am o a doua întrebare care are legătură cu prima. În ceea ce privește cu tremurul din Haiti, cum ar trebui să procedăm, uh, domnule viitor comisar, ca să facem legătura între situația de urgență și dezvoltare? Pentru că în Haiti, uh, când uh, alimentele au fost duse acolo, erau alimente venite din exterior și uh, trebuie să vedem dacă oamenii le mănâncă. Iar în ceea ce privește semințele. Au venit uh, semințe din străinătate, semințe modificate genetic, care au perturbat uh, ulterior organizarea agriculturii din această țară. Aș vrea să știu ce strategie veți pune în aplicare pentru a corela ajutorul umanitar uh, cu ajutorul pentru dezvoltare. Trebuie să existe o coerență, pentru că uh, acțiunile uh, de urgență au consecințe ulterioare. Vă rog, domnule comisar desemnat. Într-adevăr, aceasta este o provocare. Este o provocare blocare din diferite motive. Și, printre, și un motiv ar fi că procedurile pe care le aplicăm pentru asistență umanitară sunt mai flexibile. Și este evident acest lucru pentru că trebuie să reacționăm rapid astfel încât să salvăm vieți și să atenuăm suferința. Și pe de altă parte există procedurile pentru um, distribuirea ajutorului pentru dezvoltare. Dar cred că putem să depășim aceste provocări printr-o bună cooperare. Și eu intenționez să cooperez foarte bine cu colegul Ulpilainen. Deja uh, m-am întâlnit uh, cu ei și am discutat despre această provocare și este de acord și ei că trebuie să lucrăm în acest sens cu, cu cât uh, vor coopera mai rapid aceste două componente ale acțiunii externe europene, cu atât va fi mai bine. Mulțumesc foarte, foarte mult. Acum, uh, colegul Timnioc. Mulțumesc cu toții, suntem de acord că trebuie să acordăm ajutor uh, acolo unde e nevoie pe planetă. Însă nu cred că trebuie să mergem prea departe pentru că chiar în ogranza noastră, chiar în uh, apropierea granițelor externe, asistăm la o criză o criză legată de fluxurile care a fost declanșată de către fluxurile migratorii și trebuie să ne asigurăm că toate activitățile ilegale care Uh, reprezintă o amenințare directă sau uh, indirectă pentru cetățenii noștri sau care uh, periclitează interesele financiare, financiare ale statele membre. Deci toate aceste acțiuni trebuie să fie oprite prin închiderea granițelor și trebuie ca Uniunea Europeană să facă tot ce este în putință pentru a pune capăt intrării ilegale a migranților economici pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să vă asigurați de asemenea că modelele criminale de afaceri ale călăuzelor și a traficanților, indiferent că este vorba de resortisantul unei țări terțe, uh, ai unui stat membru sau uh, că e vorba despre un ONG, uh, sunt oprite în mod durabil. Care sunt măsurile pe care le planificați pentru a face față acestor provocări și cum intenționați să puneți capăt acestei migrații economice care se face la granițele noastre? Domnule comisar de desemnat. Mulțumesc, domnule Zimnioc. Aș dori în primul rând să subliniez faptul că ajutorul umanitar nu este un instrument de gestionare a migrației. Uh, ajutorul, deci avem, uh, Uniunea Europeană are alte instrumente pentru acest domeniu și uh, ajutorul umanitar nu face parte din aceste instrumente. În al doilea rând, când evaluăm nevoile Dacă constatăm că e nevoie de asistență umanitară, ne axăm de obicei pe persoane care au fost forțate să își părăsească țara, deci uh, care au fost rămutate cu forța și refugiați. Ceea ce nu înseamnă că uh, refuzăm acordarea asistenței umanitare uh, uh migranților economici. Nu, dar, așa cum spuneam, Uh, avem astfel de instrumente pentru migrați, dar dacă e nevoie de asistență umanitară, suntem obligați să o uh, acordăm. Asta și facem, de exemplu, în Bosnia, în Bosnia-Herzegovina, care nu uh, face față presiunii migratorii. Chiar dacă o parte dintre migranți sunt mai degrabă migranți economici, nu refugiați, Uh, există așa numitele fluxuri mixte de migrație, dar acordăm asistență umanitară pe baza nevoilor și nu a statutului. Și de aceea intervenim și în astfel de zone. Mulțumesc. Întrebare suplimentară? Uh, înțeleg ce spuneți, dar Uh, constat că sunteți activ și în domeniul uh, gestionării de crize și avem de-a face cu o criză uh, care nu poate să fie redusă la o criză legată de izbucnirea unui vulcan. E vorba de apărarea pur și simplu a cetățenilor europeni dacă nu reușim, am, am reușit să ne apărăm granițele, au, intro, au venit teroriștii cu toate uh, armele necesare și uh, unei, uh, atra, unei atentat. Dar în orice caz uh, avem de-a face cu o adevărată criză pentru a-i proteja pe cetățenii noștri de toate aceste amenințări. Și uh, așa cum spuneam, Uniunea Europeană a uh, eșuat în asigurarea, în protejarea granițelor. Și de aceea, pentru mine, avem de-a face cu pericole care nu pot fi îndepărtate. Deci, care sunt măsurile concrete uh, Uh, și uh, aici vorbesc încă o dată de o uh, criză comună pentru a-i proteja pe cetățeni de boli, pentru că acești oameni vin cu boli care nu sunt cunoscute în Europa. E vorba de boli care sunt introduse de migranți. Cum puteți să reduceți riscul de sănătate pentru cetățenii și cetățenile europene? Gândiți-vă la Ebola, de exemplu. E o rușine ce se întâmplă aici. Ne gândim la cetățenii Europei, de aceea am fost uh, aleși, de aceea suntem plătiți și nu uh, pentru a uh, uh rezolva problemele lumii. Președintele, vă rog disciplină. Toată lumea a avut uh, un minut la dispoziție și aș dori să le reamintesc uh, colegilor că trebuie să dăm posibilitatea oricărui coleg să-și adreseze întrebarea. Deci acum îi dăm cuvântul domnului comisar desemnat pentru răspuns. Mulțumesc aș dori să spun că nu avem de-a face cu o criză a migrației în prezent. Am avut în 2015-2016 o astfel de criză, dar dacă facem o comparație cu perioada respectivă, situația este sub control, mai mult sau mai puțin, da. Există fluxuri migratorii. Uh, unele persoane au nevoie de protecție internațională, Alții își doresc pur și simplu o viață mai bună, ceea ce reprezintă o uh, dorință legitimă a oricărei ființe umane, dar din punctul meu de vedere situația este uh, sub control, mai mult sau mai puțin, și de asta se ocupă și uh, comisarul Jai. Și în calitate de coordonator pentru viitoare crize, nu cred că putem vorbi despre o situație de Uh, urgență și că e necesar uh, un răspuns pentru situații de urgență. Mulțumesc. Iana uh, Copcins, care acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ultimii ani, comunitatea umanitară a intrat în lumea privată. Am uh, cooperând cu tot felul de uh, organizații și venind și cu uh, soluții tehnologice de colaborare. Domnul comisar desemnat a, a vorbit despre importanța sectorului privat, deci uh, întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce credeți despre rolul sectorului privat în domeniul umanitar? Comisia va încerca să încurajeze, încurajeze mai mult sectorul privat să intervină Uh, și să uh, meargă mai departe decât ajutor umanitar? member for this question. Uh, I think this is a, very interesting question when we look Mulțumesc. Cred că este o întrebare foarte interesantă, mai ales când este să privim spre viitor și dacă este să ne gândim că există un deficit de finanțare care există, vorbim de 43% din nevoile umanitare, care de fapt rămân neacoperite din cauza lipsei de finanțare. Așadar, ar trebui să analizăm posibilitatea de a implica sectorul privat. Și dacă este să facem acest lucru, un lucru trebuie să fie cât se poate de clar. Nu trebuie să facem asta cu prețul nerespectării principiilor noastre uh, pe care ni le-am asumat. În al doilea rând, uh, sigur, nu sunt în poziția de a face o afacere din ajutorul umanitar. Acest lucru în niciun caz nu uh, se aduce în discuție, nu este posibil. Uh, și nici nu ar trebui să fie o opțiune. Ajutorul umanitar este o misiune nobilă, nu este o activitate comercială și nici nu ar trebui să devină vreodată una. Cu toate acestea, observ în continuare că există posibilitatea unei implicări mai mari a sectorului privat. De fapt, am uh, observat recent, în mandatul actualului comisar, o extindere interesantă în ceea ce privește abordarea inovativă a ajutorului umanitar și a modului în care era transferat acesta, sub formă de carduri, carduri de debit. Deci, uh, instituții bancare sau sectorul privat ar putea să fie amabil să nu uh, taxeze toate uh, tranzacțiile atunci când este vorba despre ajutor umanitar și astfel să contribuie la susținerea ajutorului umanitar. Deci să renunțe la taxele și comisioanele lor. Sunt tabere de refugiați în anumite locuri unde companii private ar putea să ofere asistență sub formă de echipamente, cu, să spunem, panouri solare și acest lucru ar putea fi luat în considerare. Însă nu ar trebui să fie niciun fel de spațiu uh, pentru transformarea ajutorului umanitar într-o activitate comercială. Mulțumesc. Întrebare suplimentară. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Și ați făcut câteva propuneri, așadar nu am altă întrebare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, dau acum cuvântul lui Miguel Urban Crespo din partea GUE. Gracias, președinte, gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea domnului comisar desemnat. Primul lucru pe care doream să îl observ este faptul că uh, aceste audieri trebuie să fie cât se poate de bine uh, organizate și să, ne-a surprins foarte mult faptul că, așa cum a spus și colega mea, că s-a retras uh, termenul de ajutor umanitar din titlul portofoliului. Asta nu m-a surprins numai pe mine, ci și societatea civilă și suntem preocupați de acest lucru pentru că ați spus că ajutorul umanitar uh, nu este un instrument de gestiune a crizei și uh, acesta se găsește în titlul portofoliului încă din 2007. Deci, până la urmă, uh, a fost scos din titlu, dar nu este logic acest lucru. Iar uh, atunci când ați vorbit despre prioritățile dumneavoastră, v-ați referit și la protecția uh, dreptului uh, de ajutor umanitar, care este în situație de risc în multe părți ale lumii. Și aș vrea să știu ce veți face pentru a apăra tocmai acest drept la ajutor umanitar. Să vorbim de suspendarea anumitor acorduri comerciale sau poate că veți propune vreo măsură de genul uh, sancționarea anumitor țări care nu respectă acest drept la ajutor umanitar. Mulțumesc, domnule comisar, desemnat. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că am menționat în discursul meu introductiv importanța legii privind uh, ajutorul umanitar și angajamentul meu pe de a o proteja. Pentru că această legislație nu trebuie încălcată și cu cât există mai multe uh, violări ale acesteia, uh, cu atât situația este mai uh, dificilă. Infrastructura de ajutor umanitar este vizată în mod deliberat adesea și observăm că ajutorul umanitar este frecvent blocat și accesul la populația afectată este împiedicat ce fac în această privință. Ei bine, uh, voi vorbi despre asta. Îmi voi face vocea auzită și voi condamna cât se poate de clar toate încălcările uh, legislației din domeniul uh, ajutorului umanitar. În al doilea rând, intenționez să lucrez cu acele organizații care au acces privilegiat la actorii înarmați armatele statului sau alți actori și să le atrag atenția cu privire la importanța respectării legislației din domeniul dreptului umanitar. Există organizații care au acces privilegiat. Uh, în multe situații este vorba despre uh, comunitatea internațională a Crucii Roșii și mă bazez pe cooperarea cu aceștia astfel încât să putem să intervenim în toate uh, situațiile conflictuale și să uh, ne asigurăm că legea este respectată în mod corespunzător. În al treilea rând, Uniunea Europeană, după cum bine știți, are anumite misiuni de formare în uh, sectorul militar al securității și voi insista ca astfel de activități de formare să includă și subiecte precum legea privind ajutorul umanitar, aspectele legate de gen și astfel de lucruri. Întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule președinte. Există o problemă. Aici suntem uh, obișnuit să ridicăm vocea împotriva lipsei de justiție, împotriva uh, încălcării dreptului umanitar. Sunt uh, lucruri concrete. Este foarte important. V-am adresat trei întrebări concrete și aș vrea să știu ce ați fi făcut uh, în aceste situații. V-ați uh, referit la uh, situațiile umanitare, Israel versus Palestina. Ce ați face într-o situație ca aceea într-un, într-o situație în care există un astfel de conflict? Cum ați reacționa? Ce ați face într-o situație care, eh, care este ca cea din uh, Turcia cu populația curdă sau uh, în Maroc cu populația din Sahel, pentru că se încalcă dreptul internațional și se încalcă drepturile omului în aceste trei situații concrete. Noi ne ridicăm vocea, ne facem auziți, dar nu luăm niciun fel de măsură concretă. Arabia Saudită și Yemenul. Uh, există vreun embargo în ceea ce privește uh, vânzarea de arme? Nu! Ce ați face în astfel de situații concrete? Uh, thank you. Um, when I say I will speak up, când spun că îmi voi face vocea auzită, voi face acest lucru în mod public și uh, mă voi folosi de toate canalele disponibile, diplomatice, discrete, informale, prin intermediul organizațiilor pe care le-am menționat deja, astfel încât să îi urmăresc pe toți uh, actorii uh, armați, înarmați, relevanți. Astfel încât să mă asigur că legea privind ajutorul umanitar la nivel internațional este respectată. Nu am puterea de a investiga, de a încheta și fără această putere nu pot să uh, stabilesc dacă a fost vorba despre o încălcare intenționată a dreptului din acest domeniu, cum suspectăm că s-a întâmplat în Siria, da? Bănuim că anumite infrastructuri de ajutor umanitar au fost uh, vizate în mod uh, deliberat sau dacă a fost ceva accidental, dacă s-a întâmplat uh, așa ceva întâmplător, cum se mai întâmplă. Și ceea ce voi face va fi să uh, fac vocea auzită împotriva oricărui tip de încălcări și să mă folosesc de toate canalele disponibile, astfel încât să ajung la cei responsabili și să mă asigur că legislația internațională din acest domeniu este respectată. Mulțumesc! Aceasta a fost uh, prima rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor politice și acum dăm cuvântul tuturor deputaților, întâi uh, lui Hildegard Bentele din partea PPE. Da, uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar desemnat. Aș dori să mă refer la uh, liniile directoare politice ale doamnei von der Leyen. Help the countries hosting refugees to offer them decent and humanitarian conditions. To this end, I support the... Deci Europa trebuie să sprijine cei care uh, au nevoie de asistență umanitară și deci sprijin uh, construirea de coridoare umanitare. Deci întrebarea mea este care este poziția dumneavoastră în legătură cu aceste coridoare, cum ar trebui să arate și unde ar trebui să Uh, fie construite. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Mulțumesc pentru această întrebare. Eu nu am căderea, cred, să interpretez la ce se gândea doamna președinte ales, dar vă pot da un exemplu. N-aș spune că e vorba chiar de un cordon umanitar, un coridor, dar de o, o mișcare umanitară. Știți că chiar în prezent există o problemă pe una din insulele Elene. Toate aceste insule care se apropie, se a, sunt apropiate de Turcia sunt uh, împovărate, sunt uh, uh supraîmpovărate cu migranți. Autoritățile elene fac deja acest lucru și noi trebuie să ne asigurăm că ne asigurăm că această situație e corectată dacă nu putem construi centre de primire mai mari pe insulele respective, atunci persoanele respective trebuie să fie mutate pe Grecia continentală. Asta e situația. Nu poți să ții oamenii în astfel de condiții acolo. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Uh, din păcate s-au pierdut uh, și vieți omenești. O mamă cu fica ei au murit. Și nu cred că ar trebui să permitem ca astfel de situații să aibă loc în Europa nu văd cum ne putem împăca cu astfel de situații care au loc pe teritoriul Uniunii Europene. N-ar trebui să se mai întâmple așa ceva. Există situații în care trebuie să existe coridoare umanitare, de exemplu, în uh, situație de conflict militar, trebuie ca civilii să fie evacuați pentru a împiedica Uh, decese sau răniri sau agravarea crizei umanitare. Și da, în astfel de situații ar trebui să se poată construi coridoare umanitare pentru populația civilă, neluptători, bineînțeles, care trebuie să ajungă într-un loc mai sigur. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Întrebare de follow-up? Uh, da, în uh, știu că doamna von der Leyen se referea la zonele de care persoanele respect, din care pleacă, dar e un subiect foarte important pentru noi și uh, am înțeles uh, că dumneavoastră doriți să construim aceste coridoare umanitare acolo unde au loc crizele, dar o întrebare suplimentară. Sigur că într-o situație de conflict uh, vă puteți închipui o situație în care un astfel de coridor umanitar ar putea să fie necesar în următoarele luni? Domnule comisar desemnat. Da, cu ușurință vă pot da chiar mai multe exemple. Astfel de locuri în care astfel de măsuri uh, ar fi necesare. O astfel de situație este Yemenul. Yemenul este poate criza umanitară cea mai gravă cu care ne confruntăm în prezent, cu un număr uh, foarte mare de persoane care au nevoie de asistență umanitară. 20 de milioane. Doar în Yemen. Și în același timp avem război. Un război oribil acolo. Deci, ar trebui să găsim o posibilitate de a, de a proteja uh, populația civilă, mai ales grupurile cele mai vulnerabile. Ca aceste persoane să poată să fie evacuate, uh, să fie scoase din zonele de conflict. Mulțumesc! Doamna Silvana Colsales are acum cuvântul SND. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lenargici. Schimbările climatice uh, sunt uh, o problemă foarte importantă. V-ați referit la asta și în uh, prima dumneavoastră intervenție și um, se știe că 50 de milioane de persoane uh, suferă uh, de pe urma consecințelor. Au existat uh, de asemenea foarte multe persoane care au fost strămutate intern și care vor trebui să mai fie strămutate intern. America Latină și țările africane sunt foarte afectate. Schimbările climatice uh, periclitează atât mâncarea cât și apa potabilă de pe planetă. Aș vrea să știu dacă suntem pregătiți la Uniunea Europeană pentru a face față unei posibile crize migratorii care ar fi generată de schimbările climatice. Criza se apropie tot mai mult, se observă că crizele sunt tot mai mari, mai complexe și mii și mii de persoane fug din fața foametei și a uh, distrugerilor uh, din țările lor. Măsurile care au fost luate până acum au fost limitate și aș vrea să știu cum va aborda Comisia uh, lipsa unui uh, statut legal al acestor uh, migranți care se refugiază ca urmare a schimbărilor climatice. Mulțumesc, stimată doamnă, pentru această întrebare foarte actuală. Cred că trebuie să facem mult mai mult și să fim mult mai rapizi în acest domeniu al uh, provocărilor care sunt uh, presupuse de uh, schimbările climatice și măsurile pe care le-am luat și care multe au eșuat. Anumite zone, Sahelul, Cornul Africii, sunt regiuni care resimt deja foarte puternic impactul schimbărilor climatice și există deja uh, mișcări de milioane de oameni care sunt induse tocmai de acest impact al schimbărilor climatice. Deci asta s-a întâmplat deja. Aș ezita însă să îi numesc pe aceștia refugiați climatici. Cred că ar trebui să lăsăm termenul refugiat să, îl, să ne rezumăm atunci când îl folosim la categoria care este definită în Convenția Națiunilor Unite cu referire la statutul de refugiat. Pe de altă parte, pe aceste persoane le-aș numi mai degrabă persoane strămutate ca urmare a impactului schimbărilor climatice. Pentru că majoritatea sunt strămutate intern, în țara lor. Și, după cum bine știți, definiția Națiunilor Unite pentru refugiați este aceea a unei persoane care a părăsit țara sa. Majoritatea strămutărilor induse de schimbările climatice sunt, de fapt, strămutări interne. Și, bineînțeles că ar trebui să-i ajutăm și pe acești oameni. Ei bine, cum îi ajutăm? În primul rând, prin prevenție. Intenționez să cooperez îndeaproape cu vicepreședintele executiv care este uh, responsabil de acest domeniu, pentru că trebuie să ne facem temele, în primul rând, aici, acasă, în Europa, să reducem emisiile și, de asemenea, să reducem uh, amprenta noastră asupra mediului. De asemenea, trebuie să lucrăm cu alții din întreaga lume pentru a face același lucru. Dar ceea ce nu mai putem preveni, e bine, acolo unde nu putem preveni, ar trebui să lucrăm pe adaptare. Întrebare suplimentară? Domnule Lenarcic, Aici este problema. Previziunile sunt alarmante și protecția acestor persoane pe care dumneavoastră nu le considerați refugiați, ci strămutați intern, e bine, dacă îi numim refugiați climatici, întrebarea este, le putem oferi un uh, pachet de protecție? Pentru că aceste persoane nu sunt acoperite de niciun fel de document. Um, Convenția de la Geneva nu include astfel de persoane și cred că trebuie să avansăm cu regulamentele europene, pentru că până cade lumea de acord, noi, Europa, trebuie să facem progrese și să uh, oferim un statut acestui tip de refugiați. Și aș vrea să știu dacă Comisia a prevăzut să progreseze uh, cu privire la statutul acestor refugiați. Și vă rog să nu uh, țineți cont de uh, părerile care au fost menționate în contra acestui lucru în această după-amiază. Domnule comisar desemnat? Da, sigur, eu ascult toate observațiile care se fac, dar cu siguranță nu sunt de acord cu toate, ba chiar din contră. Sunt anumite observații cu care nu pot să fiu de acord, ba chiar sunt într-un total dezacord. Sigur că mă angajez să lucrez cu Națiunile Unite, pentru că Națiunile Unite este un fel de custode al Convenției Uniunii Europene în ceea ce privește refugiații. Și voi colabora cu partenerii noștri în ceea ce privește definirea uh, fenomenului pe care îl descrieți. Pentru că este cât se poate de clar că aceste persoane au nevoie de protecție și trebuie să lucrăm de asemenea și pe direcția prevenției și în ceea ce privește adaptarea climatică. Pentru că dacă nu facem acest lucru, milioane de oameni vor fi pe drumuri, se vor uh, mișca și trebuie să prevenim, să-i ajutăm să se adapteze și da, mă angajez să cooperez cu partenerii noștri de la uh, Națiunile Unite pentru a ajunge la o definiție bună, potrivită pentru aceste persoane care, într-adevăr, au nevoie de asistență. Mulțumesc, doamna Crisula Zacaropulu Renew commissaire désigné, dans les zones de conflit et de crise, les femmes et les filles în zonele de conflict și criză, femeile și fetele sunt cele mai vulnerabile și suferă din cauza violului, căsătorilor forțate sau sclaviei sexuale. În opinia comunității internaționale, aceste crime sunt uh, comise în mod repetat uh, și cel mai adesea prin impunitate. În Uniunea Europeană are datoria de a oferi un răspuns urgent pentru a le proteja pe aceste fete și femei. În răspunsurile scrise vă angajați să promovați prevenirea violenței sexuale. Cum o să puneți concret în aplicare acest angajament și cum uh, vreți să puneți în aplicare strategia europeană pentru asigurarea securității femeilor și fetelor în cadrul portofoliului dumneavoastră? Mulțumesc! Designate. Thank you, uh, honorable member, for this... Mulțumesc foarte mult, doamnă deputat, pentru această întrebare. Nu pot să-mi imaginez asistența umanitară fără abordarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, în special femei și fete. În activitatea noastră umanitară, fetele și femeile sunt adesea expuse la pericolele violenței sexuale sau bazate pe gen, pe gen. Ba chiar și mai rău, sunt victime ale astfel, unor astfel de violențe și de aceea asistența noastră umanitară trebuie să țină cont de această situație specifică a femeilor și fetelor și ar trebui să includă măsuri în toate etapele muncii noastre umanitare, prevenție protecție și protecție. Și mă refer la măsuri care pot fi foarte simple. De exemplu, în uh, acele complexe pentru refugiați. Se pot face foarte multe pentru siguranța și protejarea femeilor și fetelor prin instalarea de toalete separate cu încuietori și lumini. Uh, și astfel se diminuează pericolul uh, violențelor sexuale în sectorul umanitar. Este doar un exemplu, o ilustrare. Însă, în general, ar trebui să ne gândim la aceste nevoi speciale. Și, în opinia mea, aceste nevoi speciale includ și serviciile de sănătate sexuală și reproductivă mai ales atunci când avem de-a face cu uh, victime ale violențelor sexuale. O întrebare suplimentară. În situațiile de urgență, un alt sector afectat este cel al educației. Și tot uh, fetele sunt uh, cele mai vulnerabile și sunt expuse riscului de deșcolarizare. Și, bineînțeles, aceasta le expune și mai mult uh, violențelor și exploatării sexuale. Și totuși, și totuși uh, sectorul educației nu pare să fie prioritar în uh, domeniul asistenței umanitare internaționale. Și aș vrea să vă întreb uh, cum vreți să consolidați rolul Uniunii Europene pentru a acorda o atenție specială vulnerabilităților fetelor și veți aloca resurse financiare adecvate în acest sens? Mulțumesc! Domnule comisar de semnat, vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare suplimentară. Educația va fi una dintre prioritățile mele în activitatea de asistență umanitară. În mod tradițional, asistența umanitară se concentra pe oferirea de hrană, adăpost, salubritate și uh, servicii de bază. Dar știm că atunci când vine luna septembrie, copiii trebuie să meargă la școală. Ei nu pot să aștepte să se redreseze situația umanitară, nu pot să aștepte să se producă dezvoltarea. Ei trebuie să meargă la școală oricum ar fi. Și aceasta se aplică și în cazul fetelor și al băieților, fără distincție când vine vorba de educație. Nu trebuie să existe nicio distinție bazată pe gen în ceea ce privește educația. Este una dintre valorile europene majore și am să insist asupra acestui fapt și anume să oferim educație în situațiile de urgență, să oferim finanțare suficientă pentru educație, pentru că nu putem să ne permitem să pierdem generații de copii care nu merg la școală pentru că se află într-o situație de urgență. Trebuie să uh, extindem acest concept de educație și în situațiile de urgență. Acum îi dau cuvântul lui Rasa Iucneviciene de la PPM. Mulțumesc! Am să vorbesc în lituaniană. Ă, Brandoliniai incidentei era mažai tikėtini, tačiau jų poveikį. Vorbim despre urgențele radioactive și nucleare. Acestea sunt evenimente rare însă trebuie să existe un uh, mecanism rescue, iar uh, sarcina dumneavoastră este să vă asigurați că statele membre au uh, instrumentele necesare pentru a combate aceste crize radioactive și nucleare. Care este nivelul de pregătire actual pentru aceste amenințări uh, de radioactivitate și nucleare? Cum intenționați să-i protejați pe cetățenii europeni care se află la granițele Europei? Cum vă veți asigura că Europa poate să Uh, sporească securitatea centralelor uh, nucleare. Vă gândiți uh, să consolidați securitatea acestor instalații nucleare în timpul mandatului dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, este un subiect pe care președintele ales l-a inclus în scrisoarea mea de misiune și intenționez să abordez cu seriozitate acest subiect, pentru că aceasta este misiunea care mi-a fost încredințată cred că astăzi Europa nu este pregătită pentru astfel de evenimente care, așa cum spuneați, au o probabilitate mică, dar un risc mare. Îmi amintesc uh, vremurile când exista o probabilitate mare de crize nucleare în timpul războiului rece. În mijlocul uh, războiului rece îmi amintesc că în țara mea uh, nici uh, nicio clădire, nici măcar o biserică sau un bloc de apartamente nu putea să fie construit uh, fără un bunker uh, atomic. Acum, astfel de lucruri se pot întâmpla. Aveți dreptate că există acest risc și trebuie să fim pregătiți. Este greu să motivăm statele membre să se pregătească pentru ceva care are o probabilitate mică de a se produce. Și aici intervine Uniunea Europeană, pentru că măsurile de pregătire pentru astfel de evenimente uh, sau crize radionucleare uh, sunt lucruri pe care Uniunea Europeană ar putea să le facă mai bine decât uh, statele membre singure, din diferite motive. În primul rând, este nevoie de finanțare, care probabil este mult prea mare pentru orice stat membru. În al doilea rând, impactul acestor uh, crize radiologice și nucleare sunt, este transfrontalier, este un impact care depășește frontierele Uniunii Europene. Și trebuie să ținem cont de faptul că protecția civilă este în principal competența statelor membre și Comisia Europeană joacă doar un rol de sprijin, dar eu intenționez uh, să îmi asum acest rol cu seriozitate și în mod intens. Intenționez să colaborez cu statele membre pentru a le convinge că avem nevoie de acest lucru la nivel european și la nivelul statelor membre, pentru că atunci când se întâmplă astfel de evenimente, dacă nu suntem pregătiți, va fi prea târziu. Întrebare suplimentară? Am să continui în lituaniană. În, uh, cu exemplul uh, centralei nucleare nesigure din Belarus centrala nucleară Astraviet din uh, Belarus este o amenințare directă la adresa cetățenilor europeni. Aceasta este construită la doar 20 de kilometri de granițele externe ale Uniunii Europene și încalcă standardele de siguranță nucleară. Am primit uh, relatări recente privind incidente de la șantierul de construcție de acolo. Cum veți oferi asistență uh, statelor membre afectate sunteți de acord că asistența um, poate fi oprită pentru astfel de țară care încalcă standardele de siguranță? Sunteți pregătit uh, să o asigurați activele necesare la Rescue um, pentru a spori această securitate și pentru a oferi asistență în zonele cele mai afectate? Pentru că siguranța oamenilor care trăiesc la granița cu Belarus trebuie garantată. Uh, nu vreau să fac speculații cu privire la nivelul de siguranță al niciunei infrastructuri energetice individuale. Se pot întâmpla lucruri, se pot întâmpla incidente peste tot. S-au întâmplat la Fukushima, nu de mult, deși tehnologia de acolo și acea centrală nucleară uh, era considerată sigură și totuși uh, într-o stare bună, la cele mai înalte standarde. Chiar și așa s-a întâmplat un incident și răspunsul meu este da. Intenționez să lucrez la consolidarea capacității Uniunii Europene de a răspunde la astfel de evenimente cu probabilitate scăzută și impact ridicat, precum astfel de evenimente radiologice și nucleare. S-au întâmplat deja în Europa, la Cernobâl Cernobâlul s-a întâmplat. I will work on that. Și răspunsul este da, o să lucrez la asta și aici am să apelez la înțelegerea dumneavoastră. Va trebui să am sprijinul statelor membre, pentru că protecția civilă este în principal responsabilitatea lor. Dar am să mă lupt pentru asta. Puteți conta pe mine. Mulțumesc foarte mult de la S și D, Evin Insir. Here, and um, and I would like to continue in Swedish, if you... Să mă continui cu permisiunea dumneavoastră în suedeză. Mulțumesc foarte mult. Domnule uh, comisar desemnat, aș dori uh, să vă spun în primul rând că m-am bucurat uh, să aud ce ne spuneați, că uh, veți respecta principiile dumneavoastră, care sunt baza principiului uh, asistenței umanitare și că nu veți face niciun compromis în acest uh, sens. Așa cum întrebarea. La summitul umanitar din 2016 a fost uh, lansată inițiativa Grand Bargain, un fel de acord între organizații și actori statali pentru acordarea ajutorului umanitar. Este vorba de o inițiativă foarte puternică care a fost uh, uh, sprijinită de mai bine de, 15, de 50 de organizații uh, și de actori statali. și Uniunea Europeană și anumite state membre au uh, participat la această inițiativă. Comisia Europeană administrează asistența umanitară cu ajutorul unor uh, parteneri, printre care Crucea Roșie și um, ONU și ONG-urile. ONG-urile sunt uh, parteneri foarte importanți de implementare și uh, ONG-urile uh, fac foarte multă umanitară la fața locului. Întrebarea mea este, cum considerați dumneavoastră care este rolul ONG-urilor în acest domeniu al asistenței umanitare și cum Uniunea Europeană și Comisia Europeană poate să se asigure că există suficientă diversitate Uh, în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește limitările financiare. Mulțumesc pentru această întrebare. Îmi amintesc foarte bine summitul de la Istanbul și mai ales inițiativa Grand Bargain. Vă pot asigura că voi insista pe o implementare corectă a tuturor angajamentelor care au fost date Uh, mai ales cele uh, prevăzute în inițiativa Grand Bargain, și tocmai colegii de la Directoratul General mi-au spus că Uniunea Europeană va continua să co-prezideze grupul de lucru cu privire la implementarea angajamentelor uh, luate la Grand Bargain. O parte importantă a acestei inițiative are de-a face cu uh, sau vizează organizațiile partenere, dintre care jumătate, într-adevăr, sunt ONG-uri. Uh, sunt parteneri de încredere pentru noi și sper că ambele părți își uh, vor respecta angajamentele pe care le-au luat prin faimosul Grand Bargain. De exemplu, că vom simplifica normele de raportare. Voi continua pe acest făgaș, dar în același timp trebuie să fim și foarte prudenți să nu punem în pericol controlele necesare și asigurările necesare pentru a ne asigura că se respectă principiul uh, bunei gestiuni financiare. Nu vreau uh, să izbucnească un nou scandal conform căruia asistența umanitară a fost uh, prost gestionată sau că a fost delapidată sau că am, au avut loc fraude. Trebuie să ținem cont de nevoile ONG-urilor, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să solicităm măsurile necesare de control și asigurările legate de o bună gestiune financiară a fondurilor, care până la urmă sunt plătite din banii contribuabililor europeni. În ce privește ONG-urile locale, și ele sunt foarte importante. Am spus asta deja în discursul meu de introducere. Încurajez partenerii noștri, mai bine de 200 de astfel de ONG-uri, să uh, implice organizații, uh, ong urile locale din motivele pe care deja le-am menționat. Întrebare de follow-up, un minut. Da, mulțumesc. Tot în suedez o să vorbesc. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră scurt și la obiect. Am o întrebare suplimentară care are de-a face cu parteneriatele locale cu actorii locali. Pentru mine este foarte important ca acești actori uh, locali să fie uh, asociați uh, în procesele de care vorbeați. Spuneați chiar dumneavoastră că actorii locali cunosc foarte bine specificitățile locale și vă mulțumesc anticipat pentru această, răspunsul la această întrebare. Mulțumesc! Și pentru această întrebare suplimentară, mulți dintre partenerii noștri cu care cooperăm deja asociază actori locali. ONG-uri locale. Mă gândesc, de exemplu, la uh, Federația Internațională a Crucii Roșii, care are antene locale E un angajament pe care îl iau aici ferm în fața dumneavoastră. Voi promova în mod sistematic implicarea și uh, participarea ONG-urilor uh, locali în activitățile de asistență umanitară, dar și pentru construirea capacității în acest domeniu. Sper să putem să includem în mecanismele naționale de coordonare, astfel încât să participe în mod uh, local Uh, să se implice în uh, întregul ciclu al uh, exercițiului de asistență umanitară. Mulțumim. Acum are cuvântul Eric Marcart. Greens. Yeah, uh, yes, hello. It's also da, mulțumesc. De asemenea, o întrebare care vine din spate. Îmi voi adresa întrebarea în limba germană. Fang wir etwas anders an, weil ich eigentlich sage... Ceea ce voiam să spun este că Cred că cu toții de aici ar trebui să fim foarte fericiți pentru că trăim și creștem într-o Europa sigură și putem să, fim, să ne considerăm norocoși că avem acces la un sistem de sănătate și asistență și că putem să fim uh, fericiți că uh, unii dintre noi suntem atât de departe de problemele acestei lumi încât uh, avem timp să ne imaginăm că noi suntem cei care suntem cei mai afectați de problemele lumii. Mi se pare foarte important că ați subliniat rolul ONG-urilor. Îmi pare rău că voiam să pun o întrebare asemănătoare, însă cred că poate puteți să mai uh, reveniți asupra unui lucru. Puteți să vă imaginați cum ar putea fi susținute mai bine ONG-urile și, de asemenea, cum vă veți asigura că veți fi uh, abordabil pentru cei care, la fața locului, trăiesc realitatea și au multe de povestit despre aceasta. Deci, cum vă vor putea uh, contacta aceste persoane? Domnule comisar de Senat, Vă mulțumesc, uh, stimate deputate. Într-adevăr, ONG-urile sunt printre partenerii noștri cei mai de încredere cei mai valoroși. Nici nu pot să-mi imaginez cum am putea să oferim, să transmitem ajutorul umanitar uh, fără ajutorul acestora. Din acest motiv, cred că inițiativa Grand Bargain ne oferă o ocazie, o șansă, dacă este să ne îndeplinim noi partea din acest acord, astfel încât să colaborăm și mai bine unii cu alții. Pe de altă parte, și ei trebuie să depună eforturi, pentru că nu ne place să observăm un procent mare de ajutor umanitar care să meargă către um, structuri administrative și de suport, deci către overhead. Prin Grand Bargain ne-am asumat un angajament că toată lumea uh, va lucra spre reducerea acestui lucru și este ceea ce ne dorim, să cooperăm cât mai mult cu ONG-urile. În al doilea rând, un lucru deosebit în ceea ce privește ONG-urile locale și naționale. E bine, adesea acestora le lipsește capacitatea. Capacitatea de a gestiona fondurile și astfel de lucruri. Capacitatea de a participa în mod activ la planificarea și pregătirea, coordonarea de asemenea acestor lucruri. Și cred că ar trebui să găsim o cale astfel încât să sporim această capacitate, pentru că cu cât sunt ei mai capabili, cu atât pot face mai multe pentru populația afectată care este acolo, la fața locului, pentru că acestea sunt organizațiile locale și cred că acestea trebuie promovate și susținute în toate privințele, mai degrabă decât uh, asistența care vine de departe și oameni care vin uh, de departe. Uh, ajutorul oferit de la nivel local este mult mai eficient. Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc pentru acest uh, răspuns. V-ați referit de asemenea la faptul că nu ar fi acceptabil că anumite ONG-uri uh, umanitare uh, nu sunt susținute, ba chiar sunt împiedicate să-și desfășoare activitatea. Și că doriți să vă referiți la acest lucru. Adesea nu trebuie să ne uităm prea departe, la mii de kilometri, ci să privim propriile noastre frontiere externe, să vedem că activiștii sunt uh, împiedicați să-și uh, desfășoare activitatea. În Marea Mediterană mor anual foarte mulți oameni și ce aveți de spus în această privință? Doriți să vă faceți auzit, uh, să vă faceți vocea auzită și în această privință? Cum veți contribui astfel încât organizațiile care lucrează în zona respectivă să fie susținute mai mult și să nu mai fie împiedicate în activitatea lor? Designate? Domnule comisar desemnat, da, mulțumesc pentru această întrebare suplimentară, pentru că îmi permite să spun că se poate de clar un lucru. Sunt convins că activitatea umanitară nu ar trebui să fie niciodată supusă unor uh, sancțiuni penale. Dar, din păcate, se întâmplă acest lucru. Dar este o declarație cât se poate declara, pe care vreau să o fac. Oamenii nu ar trebui să fie uh, acuzați de uh, eforturile pe care le fac în uh, acest sector umanitar. În același timp, ați uh, menționat uh, zona mediterană. Există reguli ale salvării din această zonă. Aceste reguli oferă responsabilități specifice statelor membre și ar trebui să se țină cont de legea maritimă Mediterană, de asemenea de legea privind ajutorul umanitar și standardele privind drepturile omului. Toate acestea trebuie aplicate și respectate. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul Gianei Gancia din partea ID. I'm going to speak Italian. Voi vorbi în italiană. Înainte de a vă adresa întrebarea, stimate domnule comisar desemnat, aș vrea să spun uh, următorul lucru. În ceea ce privește obiectivele și pe care le așteptăm, trebuie să dăm dovadă de ceva realism. Iată de ce este bine să definim mai întâi prioritățile pe care trebuie să le îndeplinim uh, pe baza crizelor celor mai urgente. De asemenea, trebuie să știm unde sau care sunt intervențiile care pot să aibă cea mai mare valoare adăugată. Domnule Lenarcici, Potrivit uh, scrisorii dumneavoastră de misiune, va trebui să colaborați și cu alți comisari pentru a găsi soluții pe termen lung în materie de asistență umanitară, dezvoltare și securitate. Și aș vrea să știu care sunt instrumentele pe care doriți să le puneți în aplicare, astfel încât să abordați uh, elementele care destabilizează diferitele țări și care apoi au repercusiuni asupra Uniunii Europene. Mulțumesc uh, foarte mult! Am menționat uh, care sunt prioritățile în opinia mea. Și pot să vă dau mai multe detalii dacă doriți. Ați vorbit despre soluții pe termen lung. Ei bine, asistența umanitară este o intervenție imediată. Asistența umanitară își propune să abordeze o nevoie urgentă. Însă, trebuie să fim conștienți și de nevoile pe termen lung și de cauzele principale ale problemei. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să ne concentrăm uh, pe sprijinirea populației afectate, astfel încât aceasta să se repună pe picioare și să își refacă viața. Și putem face acest lucru prin uh, întărirea acestei conexiuni între asistența umanitară și dezvoltare. Intenționez uh, să colaborez cu doamna comisar de semnături Pilainen, astfel încât încă de la bun început să avem această dimensiune și perspectivă pe termen lung, pe cât posibil cu scopul de a aborda cauzele primare și pentru a găsi soluții pe termen mai lung la nevoile populației afectate. Mai există un alt aspect important pe care intenționez uh, să îl abordez și mă refer aici la prevenție și la dezvoltarea rezilienței, astfel încât uh, oamenii să reziste mai bine într-o situație de criză când se va întâmpla următoarea criză. Și vă pot spune cu satisfacție că marea majoritate a activităților noastre umanitare includ deja o componentă de reducere a riscului de dezastre. Întrebare suplimentară? Vă rog. Este în regulă, nu e nevoie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul doamnei Ioana Copcinska de la ECR. Dziękuję. W ostatnich latach wiele klęsk żywiołowych do... Mulțumesc. În ultimii ani am avut catastrofe naturale care au lovit practic aproape regiunile în europeană, care au dus la decese, la victime și la pagube imense pentru infrastructură. Uh, cu tremure, incendii, uh, viituri și inundații și au uh, pus la încercare mecanismul de răspuns al Uniunii Europene. Apoi apar și probleme de securitate, amenințările și, de asemenea, și schimbările climatice care vor agrava catastrofele naturale pe viitor. Pentru a proteja mai bine cetățenii, avem nevoie de un sistem integrat pentru ca Europa să se poată proteja mai bine de catastrofe naturale. RESC-EU este un mecanism relativ nou înființat. Aș dori să știu dacă aveți uh, câteva concluzii în legătură, de, în legătură cu eficiența acestui uh, mecanism. Mulțumesc pentru această întrebare. RESC-EU chiar Uh, abia a fost lansat, abia a început uh, să activeze. Primul a avut loc uh, în această vară, în Grecia, și eu mă voi axa pe partea de implementare acestui mecanism consolidat de protecție civilă, care se numește și RESC EU. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană are activele necesare la dispoziție și e un aspect pe care președinta aleasă l-a uh, inclus uh, și în scrisoarea mea de misiune. Voi uh, coopera împreună cu statele membre care trebuie să se asigure de Uh, executarea uh, fondurilor respective, dar mă voi asigura că procesul, procesul de organizare a licitațiilor începe cât mai repede pentru ca Uniunea Europeană să aibă la dispoziție activele necesare, care sunt costisitoare. De aceea, fondurile prevăzute sunt uh, destul de importante. E vorba de avioane de tip Canadair, elicoptere, dar de asemenea de vehicule de evacuare și uh, echipament uh, legat, uh, deci care să poate fi folosit în caz de atac chimic, biologic, radiologic sau nuclear. Deci mă voi asigura că acest pachet devine o realitate, dar încă o dată, pentru mine provocarea inițială va fi să convingă statele membre că e o inițiativă pozitivă și că este în interesul lor. Și chiar asta încerc să fac, uh, voi încerca să fac din uh, prima zi de mandat. O întrebare suplimentară? S-a spus uh, deja, a fost menționat acest aspect de antevorbitor și v-ați referit și dumneavoastră, dar aș dori să știu dacă aveți măsuri specifice legate de capacitatea suplimentară de reacție a Uniunii Europene și de pregătire în fața catastrofelor naturale și a efectelor lor sau a altor amenințări, de exemplu accidente care necesită reacție medicală, uh, uh, atentate nucleare, chimice și așa mai departe. Aș dori să știu dacă intenționați și să cooperați cu uh, mecanismul OCD de reacție la criză, în situații de criză. cu cine să cooperezi. Nu știu dacă am înțeles bine ultima. Da, doriți uh, să luați cuvântul ca să clarificați? Dacă intenționați să cooperați cu Centrul de Cooperare de la ECBC. Nu cunosc această instituție, trebuie să recunosc că nu uh, știu despre ce vorbiți, dar în ce privește activele, da, într-adevăr, intenționez, în primul rând, să ne asigurăm că avem la dispoziție uh, numărul suficient de pompieri, de exemplu. Încă nu avem destui. Există uh, câte, efective uh, considerabile care au fost folosite deja în Grecia uh, pe vară, dar va trebui Uh, să vedem dacă avem suficiente avioane și elicoptere care să intervină în caz de incendiu. Dar avem nevoie și de echipament uh, medical, de exemplu, care să fie în rezervă? care să fie folosit uh, în caz de atac chimic, biologic, nuclear sau radiologic. În majoritatea statelor membre nu există astfel de echipamente și e unul dintre motivele pentru care la uh, Comisie considerăm că trebuie să, să construim această capacitate la nivel european. Dar până la urmă totul depinde de statele membre, pentru că ele sunt cele care hotărăsc dacă se organizează, să organizeze licitațiile pentru achiziționarea acestor active. Dar în orice caz, eu trebuie să le conving că acesta este rolul meu. Mulțumim. Are acum cuvântul Lucas Mandel de la PPE. Thank you, Mr. Mulțumesc, uh, domnule Lenarcic. În primul rând, uh, aș dori să vă felicit pentru faptul că ați fost nominalizat uh, ca nou comisar. Nu trebuie să uităm că este un privilegiu să lucrați, să lucrezi pentru cetățeni în oficiu public. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră de până acum. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la ea este faptul că ați menționat clusterul privind acțiunea externă, din care veți face parte, iar Comisia Europeană va face acest lucru și eu cred că cu cât mai mulți comisari vor uh, avea grijă de acțiunile lor înspre exterior, cu atât va fi mai bine. Sper că nu, uh, presupun că nu veți uh, reglementa atât de mult către interior, dar veți consolida Europa către exterior. Aceasta este o parte a capacității noastre de management al crizei și aș vrea să știu care acțiuni externe din clusterul pentru acțiune externă la care v-ați referit și de asemenea ați vorbit despre prevenție, pentru că dacă facem o gestiune corectă a situațiilor de criză, nu numai după situații de conflict, ci și după dezastre naturale, atunci Și dacă în afara Europei ne asigurăm că este dată pacea și stabilitatea, atunci putem să evităm uh, și mai multe conflicte îngrozitoare. Care sunt așadar acțiunile dumneavoastră specifice pe care intenționați să le faceți, astfel încât să vă asigurați că prevenția este dată? Domnule comisar desemnat, mulțumesc, stimată deputat, pentru această întrebare. Cred că este foarte important ca și comisarul uh, pentru uh, managementul crizelor să aibă un loc la masa privind uh, acțiunea externă. Pentru că este cât se poate declar că ajutorul umanitar, în mod special, este o parte a acțiunii externe a Uniunii Europene. Însă, simt că trebuie să repet un lucru. Acesta este, aceasta este o parte specifică, separată, guvernată de uh, principii specifice. Și poate ar trebui să menționez aici și un alt principiu, pe cel al independenței, pentru că deciziile privind uh, alocarea asistenței umanitare trebuie să fie luate independent de celelalte obiective ale Uniunii Europene, fie ele de natură politică, militară, economică, strategică sau de orice alt tip. Această independență este un lucru pe care îl voi apăra și la această masă a clusterului pentru acțiune externă. Dar trebuie să lucrăm într-o manieră coordonată și aștept cu nerăbdare să colaborez cu domnul Borel și uh, cu care m-am întâlnit deja, am avut un, uh, o primă discuție cu dânsul și sunt de acord cu dumneavoastră că prevenția este un domeniu în care uh, trebuie să lucrăm în mod specific, pentru că este ușor să combine un spectru larg de acțiuni europene, externe, de instrumente care deservesc această politică și să le îmbini uh, la nivel de prevenție. Nu este numai simplu, ci, și este, ci este și mai economic, pentru că fiecare euro investit în prevenție în prevenția situațiilor de criză, în prevenția dezastrelor, economisește cam 7 euro care ar fi necesari ulterior pentru uh, abordarea consecințelor unor astfel de dezastre. Întrebare suplimentară. Mulțumesc! Acum două zile în această uh, sală Doamna Urpilainen uh, a, a fost a, uh, audiată și uh, s-a discutat despre fete și băieți a, uh, în situații speciale, cu dizabilități, în uh, taberele de refugiați. Aceasta este o situație specială și vă rog să cooperați cu uh, comisarul de resort. Uh, bineînțeles că sunt lucruri care se decid independent, însă uh, Um, permiteți-mi să spun uh, un lucru și despre protecția civilă, pentru că acest lucru a fost menționat și în mandatul trecut. Situația statelor membre este cât se poate de diferită. Așadar, vă rog să vă asigurați că anumite lucruri sunt uh, abordate mai bine în anumite state și mai puțin bine în alte state. Iar independența aceasta, uh, bineînțeles că este foarte importantă la nivel de state membre. Domnule comisar desemnat? Da, Vă mulțumesc și vă asigur că voi lucra unde aproape cu colega mea, doamna Urpilainen, mai ales în zona educației. Este un domeniu unde mandatele noastre nu se suprapun, pentru că ele nu se suprapun, dar se întrepătrund. Rolul meu este acela de a mă asigura că dacă apar situații de urgență, cum sunt uh, taberele de refugiați, că nu neglijăm dimensiunea educației. De aceea îmi și place acest concept. Educație în situații de urgență. Și îl voi promova, voi lucra pe marginea lui, îl voi extinde, pentru că am spus și înainte, atunci când vine septembrie, copiii, fie ei fete sau băieți, trebuie să meargă la școală. Thank you. Now I... Mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui Catherine Chabot din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Aș dori să revin la legătura între ajutorul umanitar și dezvoltare dar vreau să merg uh, să aprofundăm uh, mai mult. Mă refer mai ales la insule, insulele care sunt foarte expuse, având în vedere frecvența și uh, intensitatea fenomenelor meteo extreme. Irma sau uh, Dorian au răvășit uh, teritorii întregi. Experiența insulei San Martin m-a impresionat, trebuie să vă spun, am fost în această insulă la un an și jumătate după taifunul respectiv. Insula primise ajutoare din partea Europei pentru reconstrucția sa și totuși după un an și jumătate era încă plin de gunoaie și uh, nu se reconstruise peste tot. Uh, mi-am dat seama că această dramă ar putea să fie o oportunitate pentru a uh, încuraja acolo o adevărată schimbare de paradigmă care să facă o legătură între ajutorul umanitar și uh, dezvoltarea durabilă. Aceste teritorii ar putea să fie încurajate să facă pasul spre tranziția ecologică, energetică, spre autonomia energetică, autonomia în domeniul apei, al alimentației și să se adapteze. Iată și întrebarea mea. Nu considerați că gestionarea crizelor ar putea să își aducă contribuția la viitorul Green Deal, propunând o adevărată strategie pentru a consolida dezvoltarea durabilă a insulelor și reziliența lor în fața catastrofelor naturale? Domnule comisar desemnat, mulțumim, mulțumesc pentru că îmi atrage atenția asupra situației uh, insulelor mici, care fac parte din statele membre, dar, într-adevăr, ele sunt foarte vulnerabile, foarte expuse schimbărilor climatice care au loc. Știm că calota polară se topește, că nivelul uh, mării și al oceanelor crește și că vom avea insule din uh, zona Caraibelor și din uh, Pacificul de Sud care vor se vor confrunta cu provocări imense. E vorba de uh, insule cu resurse reduse și trebuie să cooperăm cu ele, să le ajutăm să se pregătească. Mă tem că situația nu mai poate fi prevenită și mă gândesc mai ales la evenimentele legate de catastrofele naturale, creșterea nivelului mării, de exemplu. Știm că deja se întâmplă, situația se va înrăutăci. Ceea ce este important este să nu ne culcăm pe lauri, și ci să cooperăm cu aceste insule și cu statele în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să se pregătească mai bine și să-și crească reziliența. Aici intervine rolul meu, dar și al colegei Urpilainen, pentru că ajutorul uh, de dezvoltare ar trebui să meargă și spre uh, sporirea uh, rezilienței și a stadiului de pregătire sau, dacă dorim, putem să spunem și adaptare la schimbările climatice, mai ales în situațiile în care nu mai putem preîntâmpina. Sau în situații în care știm că anumite evenimente vor avea loc, sunt uh, previzibile. Întrebare suplimentară. Ați vorbit de faptul că trebuie să ne bazăm pe actorii locali uh, pentru că ajutorul să ajungă acolo în uh, teritoriile de peste mări. Uniunea Europeană este prezentă în cele patru țări și zări. Uh, nu credeți că ar fi mai bine uh, să folosească acest atu geostrategic unic și să încerce să identifice uh, resurse umane și logistice în regiunile respective, inclusiv în ONG-uri, pentru a spori capacitatea noastră de reacție în fața unor astfel de evenimente extreme. Am putea interveni mai uh, repede, în amonte, pe lângă situațiile care au nevoie de uh, ajutor peste tot în lume. Nu credeți că ar trebui să avem o adevărată strategie de intervenție? Da, sunt de acord că așa ar trebui să încercăm să procedăm. Să stimulăm reziliența locală și să nu ne axăm doar pe capacitatea noastră de reacție. Sigur, trebuie să fim prezenți, pentru că atunci când are loc o catastrofă, e nevoie de ajutor și ar trebui să fim uh, gata să-l acordăm să nu excludem nicio pistă, dar intenționez să ne axăm mai mult pe partea de reziliență și să cooperăm strâns cu alți comisari, uh, de exemplu cu comisarul care se ocupă de climă, de oceane, de mediu, de dezvoltare, deja menționat în această seară de mai multe ori. Deci cu toții ar trebui să cooperăm în acest Green Deal european, dar nu numai în Europa, avem nevoie de un Green Deal pentru planetă ar trebui să introducem măsurile de adaptare climatică, măsurile de uh, construire a rezilienței și de pregătire, ori pentru a evita, ori pentru a fi pregătiți după ce o catastrofă a avut loc. Mulțumim! Aș dori să dau cuvântul acum lui James Wells din partea neafiliaților. Not here, we go on. Uh, then I give the floor to Nu este aici, așa că continuăm cu Nico Sandulakis de la SCD. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă pun o întrebare. După incendiile de pădure din Portugalia, Grecia și Suedia din vara lui 2017 și 2018, în luna martie am revizuit regulamentul european privind protecția civilă și am creat Rescue și acum ne aflăm într-o fază de tranziție. Mijloacele de care dispunem uh, aparțin statelor membre, iar acum avem nevoie de mijloace europene. Ați spus că va trebui să vedem cum reacționează statele membre. Cum vă veți asigura că Rescue va avea toate mijloacele necesare pentru a combate incendiile și alte probleme? Și cum uh, veți depăși Um, rezervele statelor membre uh, în a achiziționa aceste mijloace. Cum vă veți asigura că Uniunea Europeană are un mecanism rescue complet funcțional? Vă rog, domnule comisar de semnat. Mulțumesc pentru această întrebare care îmi permite să detaliez un pic mai mult. Într-adevăr, în scrisoarea mea de misiune, președinta aleasă mi-a spus că se așteaptă uh, să mă asigur și acesta a fost termenul folosit, că avem la Rescue activele și mijloacele necesare, dar și sumele necesare. În același timp, știm însă că statele membre trebuie să hotărască unde să aloce aceste mijloace. Așadar, eu la dispoziția mea am doar această putere de convingere și sper că voi avea și sprijinul Parlamentului European. Cred că mă puteți ajuta foarte mult în această misiune, îndemnând statele membre să își achiziționeze aceste mijloace, aceste active. Nu cred că e foarte dificil. Personal sunt un pic surprins de această lentoare în procesele de achiziții. Pentru că mi se pare o afacere foarte bună. Odată ce statul membru X hotărăște să achiziționește, să, să achiziționeze avioane de stingere a incendiilor, Uniunea Europeană, prin RescueU, poate finanța până la 90%. Deci, practic, uh, statul membru primește acel activ la 10% din preț. Și uh, singura obligație este ca atunci când există o nevoie în altă parte, acel activ trebuie să fie pus la dispoziție pentru a fi folosit în locul respectiv. Practic este un activ de rezervă al Uniunii Europene. Dar altfel, statul membru poate să folosească acel activ la 10% din preț. Întrebare suplimentară? Dar problema e să găsim cei 90% din bani ca statele membre să poată achiziționa acele avioane de stingere de incendii. În ceea ce privește acest mecanism, s-a inclus necesitatea ca statele membre să prezinte planurile de protecție civilă și să le îmbunătățească. Statele membre au prezentat date și planuri. Acestea au fost suficiente sau cum putem să îmbunătățim aceste planuri naționale de protecție civilă pentru a reduce dezastrele naturale? Mulțumesc foarte mult! Statele membre ar trebui să aibă strategii uh, funcționale de reducere a riscurilor sau strategii de gestionare a riscurilor și sisteme de avertizare timpurie. Și Uniunea Europeană trebuie să le ajute, iar eu sunt dispus să le ajut. Pentru că prevenția în domeniul protecției civile este o responsabilitate importantă și eu prefer să folosesc acest termen de responsabilitate și nu de competență, pentru că atunci când vorbim de competență, practic uh, sunt anumite suprapuneri. Dar uh, vorbim aici despre o responsabilitate în materie de protecție civilă. Protecția civilă este responsabilitatea statelor membre și acestea trebuie să instituie astfel de mecanisme, iar eu le voi sta la dispoziție pentru a le ajuta pentru că avem expertiza necesară, avem practici bune din alte părți, avem mecanisme și experți pe care putem să îi punem la dispoziție. Și iar, iar eu le stau la dispoziție statelor membre pentru a-și asuma și a pune în aplicare această responsabilitate. Acum dau cuvântul doamnei Ludmila Novak de la PPM. Spoštovani gospod Janez Lenarcic, candidat comisarii ale... Mulțumesc, uh, domnule Lenarcic, și bun venit la Parlamentul European. Sper că voi primi răspunsul dumneavoastră în limba slovenă, care este limba noastră maternă. Am discutat despre faptul că Uniunea Europeană este sensibilă la nevoile celor care au uh, nevoi și uh, la cele ale țărilor care uh, se găsesc în situații de criză. Bineînțeles că ne bazăm pe donatori pentru ca ajutorul să crească. Aș vrea să știu dacă considerați că modul de distribuție al ajutorului prin ONG-uri este suficient de eficient, suficient de transparent și de asemenea dacă duce la rezultate pozitive pe termen lung. De asemenea, noi redistribuim fondurile printr-un uh, lanț de transfer, iar organizațiile financiare care nu lucrează în conformitate cu valorile europene uh, nu ar trebui să beneficieze de uh, participarea la acest lanț. Mulțumesc pentru această întrebare, distinsă doamnă. Profit de această ocazie pentru a răspunde în limba mea maternă. Bineînțeles că este dreptul nostru, dar mulțumită serviciilor de interpretare. Noi, Uniunea Europeană, am gestionat ajutorul umanitar bazându-ne pe cooperarea cu organizațiile partenere, agenții specializate ale ONU, pe de o parte, și pe de altă parte, ONG-uri. Credeți-mă că controlăm cu minuțiozitate totul pentru a stabili dacă aceste organizații sunt capabile să funcționeze așa cum trebuie și uh, în funcție de nevoi. Și bineînțeles că ne asigurăm că ele uh, respectă principiile cele mai importante, cele ale imparțialității, omeniei, uh, cele despre care vorbeam în discursul introductiv. Un alt principiu este de asemenea uh, important, dar este dificil de tradus din engleză și îl voi păstra în limba engleză. Noi uh, luăm în considerare dacă aceste organizații sunt capabile să controleze, să gestioneze ajutorul pe care îl primesc. Aceste fonduri sunt fonduri uh, plătite de contribuabilii europeni. Și cel mai important este pentru ce sunt utilizate. Ele sunt utilizate pentru a salva vieți omenești și pentru a ajuta pe cei care au nevoie. De aceea suntem atât de atenți atunci când îi controlăm uh, și îi verificăm pe partenerii noștri, uh, pentru că vrem să ne asigurăm că sunt capabili să utilizeze fondurile respective într-o manieră corespunzătoare, astfel încât banii să nu se piardă și uh, să fie redistribuiți către beneficiarii corecți și nu către cei care nu îi merită. Am stabilit mecanisme eficiente de control și, de asemenea, controlăm și utilizarea acestor fonduri în ambele direcții. Mulțumesc! Întrebare de follow-up. Sunt uh, sigură că uh, îl cunoașteți pe comisarul nostru din Madagascar, care are uh, rădăcini slovene și uh, el i-a învățat uh, pe cei de acolo cum să pescuiască. Și, de asemenea, au existat înțelegeri cu privire la un, uh, o groapă de gunoi. I-a ajutat pe oameni de bună voie și i-a învățat cum stau lucrurile cu voluntariatul. Și acest sistem acum a fost dezvoltat. Oamenii se ajută între ei. Și cred că aceasta este cea mai bună manieră de a dezvolta managementul situațiilor de criză. Ați menționat de asemenea competența de la nivel local, actorii de la nivel local și aceasta este o bună ocazie de a învăța pe cei de la nivel local, local pe, de a-i forma, de a învăța cum să uh, abordeze aceste crize. Pe viitor, doriți să sprijiniți programele de prevenție astfel încât uh, oamenii să poată gestiona mai bine aceste situații? Domnule comisar? Vă mulțumesc uh, foarte mult. Sunt familiarizat uh, cu activitatea domnului Opeca și admir activitatea sa. Este un exemplu foarte bun de funcționalitate la nivel local. Modul în care este abordată sărăcia, de exemplu. Bineînțeles că Comisia sprijină astfel de activități. Eu, personal, dacă ar fi să devin comisar, probabil că nu voi avea de face direct cu el, însă poate vom reuși să cooperăm în cadrul programelor de prevenție. Atunci când vom încerca să îmbunătățim, de exemplu, reziliența comunității aceleia sau a altora similare. Și de asemenea vom, voi încerca să obțin uh, atingerea ODD-urilor, pentru că multe dintre aceste obiective durabile pot fi uh, atinse numai dacă situațiile de criză umanitară sunt rezolvate și numai dacă reușim să prevenim într-un mod eficient astfel de situații. Munca domnului Opeca este un exemplu excelent de activitate bună și eficientă atunci când vine vorba despre prevenirea crizelor de natură umanitară și de sporirea rezilienței a comunităților locale. Și sigur că cu toții ne adaptăm la astfel de activități. Dau cuvântul acum doamnei Obri din partea GUE. Merci beaucoup, merci, euh, monsieur le président. Euh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin la un subiect care a fost menționat de mai multe ori dar să nu uităm că, practic, în această săptămână, chiar astăzi, Președintele Asociației franceze Action Securitetic Republicaine a fost convocată de către uh, Ministerul de Interne în Franța pentru faptul că a denunțat exportul de arme din Franța înspre Yemen. Totuși nu este un secret uh, de stat pe care îl revele această ONG, ci este o ipocrizie economică. Uniunea Europeană trimite uh, ajutor umanitar acestor țări, Totuși, statele membre exportă armele care folosesc, pe care le folosesc călăii care duc la încălcarea uh, gravă a drepturilor omului în mai multe regiuni, printre care Yemenul. Ați spus chiar dumneavoastră că este una dintre crizele cele mai urgente. Deci, avem uh, reguli comune care reglementează exportul de tehnologie militară care au fost adoptate de către UE din 2008 și uh, care ar trebui să țină cont de situația privind drepturile omului. Deci, cum intenționați să coordonați asistența umanitară cu aplicarea strictă a acestor reguli? Domnule comisar desemnat, Ați menționat comerțul cu arme, da, într-adevăr, în principiu sunt de acord. Crizele umanitare adesea, dacă nu chiar întotdeauna, în parte cel puțin, dacă nu pe deplin, sunt consecința uh, unor conflicte armate. Războaiele se duc cu arme și da, într-adevăr, multe țări exportă aceste arme. Dar aceasta este tristă realitate cu care va trebui să uh, uh care va trebui să-i facem față. Bineînțeles că eu sunt pledez pentru prudență în ce privește exporturile de arme înspre regiuni de conflict. Există standarde pe care Uniunea Europeană ar trebui să le respecte, după părerea mea, de exemplu, în ce privește exporturile de arme, nu ar trebui să acționăm astfel încât să contribuim la agravarea situației umanitare. Cred că aceasta va fi misiunea mea, dacă sunt uh, confirmat în această funcție, să atrag atenția asupra faptului că, da, într-adevăr, ar trebui să avem un comportament coerent, să nu exportăm arme, astfel încât să agravăm situația umanitară și crizele umanitare din zonele respective. O întrebare suplimentară? constat că sunteți uh, angajat și mă bucur de acest lucru. Cred că în Europeană toată lumea e de acord uh, uh, în legătură cu rolul și răspunderea pe care le-au statele membre în exporturile de arme spre aceste state și impactul din, punctul, din punct de vedere al crizei umanitare. Dar sunteți gata să treceți de la acest angajament oral înspre un semnal puternic transmis europenilor? ca să punem în aplicare ce ne cer mai multe ONG-uri, printre care și Amnesty International, să obținem un embargo pe armele exportate spre părțile în conflict, în cazul în care se constată că dreptul internațional umanitar este încălcat în mod flagrant, așa cum, din păcate, în mod trist ne reamintește situația din uh, Yemen. Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Eu intenționez să cooperez cu colegii mei comisari pentru a examina mai îndeaproape acest uh, dosar. Dar eu personal consider că, da, într-adevăr, ar trebui să avem o abordare bazată pe principii și în acest domeniu. Să avem această abordare uh, în sensul că dacă are loc un conflict, să fim prudenți ce facem inclusiv în ce privește exporturile de arme. Practic, pentru un europeană care se mândrește pe drept cuvânt cu faptul că este cel mai important uh, donator uh, de asistență umanitară împreună cu statele membre, uh, ar fi o recunoaștere a eșecului dacă, pe de altă parte, ne aducem contribuția la agravarea crizelor umanitare. Dar ar trebui să nu uităm că există competențe și există răspunderi bine definite, unele dintre ele țin de uh, competențele statelor membre. Deci, ce pot face eu e să pledez pentru această abordare bazată pe principii și voi spune, voi repeta ce am spus și aici. Cred că acțiunile noastre ar trebui să fie coerente, ar trebui să nu punem sare pe rană, să evităm să agravăm crizele umanitare prin acțiunile noastre, inclusiv în ce privește exporturile de arme dar nu Uniunea Europeană exportă armele respective, ci statele membre. Isabel Santos acum, SND. President, I'm going to speak in Portuguese. Senhor Comissário designado, uh, crescente conflitualidade internacional. Mulțumesc foarte mult. Ne confruntăm cu conflicte internaționale, cu criza climatică. Acestea sunt provocări foarte mari care necesită intervenție din partea noastră și trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt respectate în intervențiile noastre. Am ascultat cu atenție și am uh, observat uh, că intenționați să implicați tot mai mult ONG-urile, inclusiv pe cele locale. Este un lucru foarte important pentru mine. Și, bineînțeles, uh, aceasta este în concordanță și cu postul uh, pe care l-ați uh, deținut la ODIR. Și ați uh, colaborat foarte mult cu ONG-urile de la nivel local. Eu aqui falar do grande bargain, ouviu falar no aumento E foarte important să luăm măsuri eficiente. Am vorbit deja Am vorbit deja despre exporturile de arme care ar trebui să fie controlate, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă la fața locului, la uh, situațiile de, gra- de, de criză gravă, uh, umanitară, trebuie să constatăm că coordonarea uh, nu este suficientă sau în orice caz în această coordonare se duc banii pe apa sâmbetei. Ce veți face ca să îmbunătățiți mai bine această coordonare? Commissioner designate. Domnule comisar desemnat, uh, Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimată doamnă Santos. Mă bucur foarte mult uh, să vă văd aici, în acest context. Ați, practic, am aterizat de pe planeta noastră de la OSCE și am ajuns aici pe aceeași planetă. Coordonarea este mereu o provocare, mai ales când avem atât de multe locuri în care trebuie să acționăm în universul asistenței umanitare internaționale. Există foarte multe agenții, foarte multe organizații, organizații neguvernamentale. Dar cred că există niște soluții evidente și niște principii pe care, dacă le respectăm, lucrurile ar trebui să meargă bine. În primul rând, trebuie să fim cu toții de acord că Națiunile Unite și în special Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, ar trebui să aibă rolul uh, general de coordonare. Uniunea Europeană sprijină această idee și eu voi face acest lucru. Va fi unul dintre primii pași pe care îi voi face dacă sunt confirmat, și anume voi uh, lua legătura cu Națiunile Unite și cu Oficiul de Coordonare a Afacerilor Umanitare. Cred că ei trebuie să păstreze acest rol de coordonare. Dar și Uniunea Europeană trebuie să insufle acest spirit de coordonare a cooperării, astfel încât toată lumea să știe ce are de făcut, fiecare să știe care îi sunt sarcinile în operațiunile umanitare. Ar fi o risipă, o pierdere nefericită dacă uh, Uh, în zonele în care avem uh, un asemenea deficit de finanțare, am pierde resurse din cauza lipsei de coordonare. Știu că se întâmplă astfel de lucruri, s-au întâmplat uh, în trecut, în Haiti și în alte locuri, dar cred că trebuie să ne străduim să stabilim o oarecare disciplină. Și trebuie să recunoaștem rolul Națiunilor Unite ca entitate cu rol de coordonare și ar trebui apoi uh, să ne trasăm uh, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim fiecare dintre noi pentru a coopera în mod uh, adecvat. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. Ouviu aqui falar da situação humanitária nos campos. Mulțumesc. Am vorbit deja despre situația umanitară de la taberele de refugiați din insula Lesbos. Dacă vrem să punem capăt Uh, fluxului. Deci uh, Uniunea Europeană a încheiat uh, acordul cu Libia. Știm cu toții cum este situația în Libia, știm care este situația migranților din Libia și știm care mai este și uh, situația din centrele uh, de refugiați din Libia. Din punct de vedere umanitar, avem de-a face cu o catastrofă. Este o situație îngrozitoare în care se calcă în picioare pur și simplu drepturile omului. Cum intenționați să faceți față, să rezolvați această problemă? domnule comisar desemnat. Mulțumesc, aveți perfectă dreptate. Situația în centrele de detenție din Limpia este atroce. Comisia încearcă să își ofere ajutorul. Suntem prezenți acolo, avem programe umanitare și programe de asistență umanitară, însă această situație nu poate să continue, nu are cum. Cred că acei oameni trebuie să fie mutați din acele centre în altă parte. Unii dintre ei pot fi strămutați sau relocați, mai ales uh, cei care nu sunt îndreptățiți să primească protecție internațională. Aceștia ar putea fi ajutați să se întoarcă în țările lor de origine. Dar sunt de acord, este o situație foarte proastă și asistența umanitară nu este singura soluție. Am spus deja că asistența umanitară nu este un instrument de gestionare a crizelor, în sensul că rezolvă criza, ci doar încearcă să acopere sau să satisfacă nevoile imediate ale populației afectate. Și asta încercăm să facem și în uh, taberele de detenție din Libia. Dar trebuie, făcute mai mult în, trebuie făcut mai mult în acest sens și trebuie să găsim soluții sustenabile. Mulțumesc foarte mult. Acum Alexandra Philips. I know you've had similar questions to this already. Uh, Știu că ați primit uh, întrebări similare, însă în calitate de comisar pentru gestionarea crizelor uh, veți uh, calcula și costul lipsei de activitate. Știți uh, câți uh, vor avea nevoie de sprijin umanitar până în 2030 și 2050 dacă lumea nu investește urgent în măsuri de adaptare climatică astăzi, dacă nu se iau măsuri urgente acum, numărul oamenilor care vor avea nevoie de asistență umanitară anul anual din cauza crizei climatice s-ar putea dubla până în 2050. La fel, costurile financiare ar putea crește la 18 miliarde de euro pe an. Însă acest scenariu pesimist ar putea să fie evitat prin investiții în măsuri de adaptare climatică și măsuri de reducere a riscului de dezastre, prin clădirea de reziliență în comunitățile expuse riscului și, bineînțeles, prin îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie. Cum veți implementa o abordare mai verde verde, mai ecologic în domeniul asistenței umanitare și ce măsuri concrete veți lua în acest sens? Ce fonduri veți mobiliza pentru a face față urgențelor uh, ecologice și uh, dezastrelor climatice? Mulțumesc. Domnule comisar semnat. Thank you, honorable member, for this, um... Mulțumesc pentru această întrebare deosebit de importantă. Aș vrea să revin la ceea ce spuneam atunci când mă refeream la faptul că ar trebui să direcționăm dezastrul, riscul și măsurile de reducere a riscului în uh, Green Deal-ul pentru Europa. Ar trebui să le tratăm prioritar acolo, pentru că costul inacțiunii va fi adesea mai mare decât costul măsurilor și acțiunilor noastre pe care trebuie să le inițiem, astfel încât să prevenim sau cel puțin să pregătim și adaptăm. Sunt deja lucruri pe care nu mai putem să le prevenim, însă putem cel puțin să ne adaptăm. Și voi lucra pe această direcție, voi discuta cu domnul Timmermans, vicepreședintele executiv, și mă voi lupta pentru a include reducerea și strategiile de reducere a riscurilor de dezastru în toate activitățile care se referă la mediu și schimbări climatice. Dacă nu facem acest lucru, ne vom confrunta cu o situație mult mai rea și ne vom confrunta fiind nepregătiți și atunci va trebui să investim mult mai mult decât uh, am investit acum. Pentru că, după cum spuneam, un euro investit în prevenție în prezent economis- duce la economisirea de până la 7 euro de care avea nevoie atunci când ar trebui să te confrunți cu consecințele unor uh, astfel de situații de criză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 Apreciez acest răspuns. Așa cum am menționat deja în această seară, Comisia intenționează să crească participarea sectorului uh, privat în operațiunile de acțiune externă, însă există dispoziții uh, de a menține aceste organizații private la același nivel cu organizațiile și ONG-urile internaționale. Cum vă asigurați că sectorul uh, privat implicat în proiectele umanitare îndeplinește aceleași standarde de do no harm, nu face niciun rău în ceea ce privește emisii emisiile de CO2 și gaze cu efect de seră ca și organizațiile internaționale. Uh, vă veți uh, strădui să trageți la răspundere și să faceți, uh, să contribuie aceste companii responsabile de poluare la un fond pentru combaterea dezastrelor? Mulțumesc! Thank you for this follow-up. Mulțumesc pentru această întrebare suplimentară. Da, cred că cu toții ar trebui să colaborăm cu sectorul privat. Cred că mai ales vicepreședintele executiv și de asemenea comisia în uh, singură nu va reuși să uh, obțină rezultate prin Green Deal pentru Europa și pentru întreaga lume dacă nu implicăm sectorul privat. Pentru că există un motiv cât se poate de simplu. Fondurile UE nu sunt nici pe de aproape suficiente pentru investițiile necesare, astfel încât uh, Green Deal-ul să se transforme în realitate. Și acest lucru este valabil și pentru măsurile de prevenire și de pregătire pe care eu le resimt ca fiind o responsabilitate a mea, pentru că fac parte din ciclul de uh, gestionare a situațiilor de criză. Când vorbim despre managementul crizelor, bine, nu este vorba despre cineva care uh, așteaptă să sune uh, telefonul pentru a răspunde la o situație de criză. Deci, din punctul meu de vedere, există niște etape foarte importante, iar prevenția și pregătirea sunt două dintre ele. Și acestea duc la economisirea de bani. Și pentru că avem fonduri limitate, cred că trebuie să finanțăm mai bine aceste etape timpurii și să sperăm că răspunsul va fi unul pe măsură. Eu intenționez să lucrez pe această direcție cu colegii mei, cu ceilalți comisari, în ceea ce prive, responsabil de uh, mediu, schimbări climatice, dezvoltare și toate cealaltă domenii uh, similare, pentru că Green Deal este un obiectiv comun, o responsabilitate comună, iar eu intenționez să contribui la aceasta în maniera pe care am descris-o deja. Mulțumesc, dau acum cuvântul lui Veronique Trie Lenoir, din partea Renew. Thank you. Thank you, Mrs. President, Mr. Commissioner Designate. Today, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule eh, desemnat. Mai bine de 80% din populația mondială este amenințată de către boli eh, transmise de patogeni. Această amenințare vizează acum și Europa. S-a spus chiar în eh, seara aceasta că uh, asta s-ar datora uh, fluxurilor migratorii. Din punct de vedere medical este incorrect. Uh, țânțarii și alte insecte tocmai datorită schimbărilor climatice, prin încălzirea globală, se adaptează și nu datorită migrației. Aceste insecte uh, năpădesc noi teritorii din Europa și uh, epidemii precum febra dengue, mangaria, cicunguria și febra nil au apărut în Croația, în Grecia, în Italia și chiar în țara mea, Franța. Mâine vor apărea noi epidemii. Domnule comisar desemnat, aceste insecte uh, aduc cu ele un risc uh, foarte important de crize sanitare pe viitor. Cum intenționați să protejați, uh, eu, protejați pe europeni de aceste noi boli care apar, boli, boli transmisibile? Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că amenințarea este reală și că observația dumneavoastră este pertinentă. Amenințarea ca aceste boli să se, muste, să se miște înspre, înspre Europa din aceste locuri exotice este reală și cred că, într-adevăr, nu suntem pregătiți. Deloc. Cred că chiar acum ar trebui să începem să ne pregătim, pentru că bolile care în trecut erau tri, numite uh, boli tropicale, și la care eram uh, expuși doar când mergeam în aceste, acele locuri, vin și la noi. Și, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, nu sunt aduse în uh, Europa de către persoane, ci de către insecte. În primul rând, cred că dacă vrem să facem față acestei provocări, ar fi bine ca eu să cooperez să cooperez uh, cu uh, comisarul desemnat pentru sănătate, Stila, și trebuie să vedem cum să ne pregătim. E o persoană care are la dispoziție toate serviciile comisiei în domeniul sănătății, iar contribuția mea uh, va fi cea unui coordonator în domeniul crizelor sanitare. Deci să încercăm să prevenim să izbucnească astfel de epidemii. Cred că ne putem pregăti în mai multe moduri. În primul rând, ar trebui să ne gândim la dezvoltarea de noi vaccinuri, depozitarea lor pentru situații în care o epidemie izbucnește. Și cred că una dintre opțiuni, opțiuni, de ce nu, ar fi să folosim mecanismul uh, RESC-EU, pentru a ne asigura că avem uh, uh, rezerve de vaccinuri în cazul uh, unei astfel de epidemii. Întrebare suplimentară. Aș dori să mulțumesc domnului comisar desemnat pentru răspunsul său foarte onest. Nu suntem pregătiți și doream doar să lansez un avertisment, să trag semnalul de alarmă nu vă cer să răspundeți la întrebări la care nu puteți răspunde. Eu vă sugerez să pregătiți sisteme de uh, alarmă. Nu am. Sensibilizarea uh, cetățenilor, dar și a lucrătorilor din domeniul sănătății este foarte importantă. Mecanismul OCD este foarte eficient în acest sens. Centrul uh, Internațional pentru Prevenția Bolilor este foarte important. Mulțumesc. Da, intenționez să cooperez foarte mult uh, cu uh, doamna comisar pentru sănătate în acest domeniu. Thank you and I would like to give the floor for the... Mulțumesc. Ultima întrebare are cuvântul doamnei Frances Fitzgerald, PPE. Than ever. Um, uh, good evening, Commissioner Designate and uh, uh, uh, uh Mulțumesc. Aș dori să adresez o altă întrebare care se referă la un subiect central uh, care a mai fost abordat de colegii mei. Din câte înțeleg din uh, scrisoarea noastră de misiune, rolul dumneavoastră include și o funcție de prevenție și de reducere a riscurilor. Și așa cum au spus colegii, în uh, ultimii ani au existat evenimente precum uraganele devastatoare, iar schimbările climatice duc la și mai multe uh, dezastre și catastrofe naturale, așa cum am văzut că se întâmplă în lume. Aș vrea să vă întreb încă o dată, cum vă gândiți să acționați, cum vă gândiți să implementați măsurile de reducere a riscului și de prevenire în ceea ce privește schimbările climatice, atât uh, la nivelul politicile inter- politicilor interne, cât și la nivelul politicilor externe ale Uniunii, asta colaborând cu colegii dumneavoastră. Pentru că cred că în următorii ani uh, este foarte important ca comisarii să colaboreze între ei într-o manieră unită pentru a găsi rezultate eficiente la astfel de situații. Thank you, honorable Mulțumesc, uh, stimate doamnă, pentru această întrebare. Într-adevăr, despre asta este vorba. Nu cred că vreun comisar singur va putea să abordeze în mod corespunzător aceste lucruri. Și cred că aceasta va fi provocarea cea mai importantă a viitorului colegiu de comisari, să găsească maniera de a colabora, de a coopera cât mai bine. Din punctul meu de vedere, eu consider că există posibilitatea ca eu să vin cu un input în ceea ce privește prevenirea, iar uh, atunci când nu va mai exista această opțiune, uh, să trecem la adaptare. Permiteți-mi să vă exemplific. S-a menționat astăzi deja faptul uh, S-a, vorbit astăzi despre Sahel, despre Conul Africii, care sunt regiuni în care se resimte deja impactul schimbărilor climatice. Uh, Acolo s-a, există foarte multă secetă, secetele s-au înmulțit, de asemenea uh, sunt mai lungi. Și ce putem să facem? Ce putem să facem astfel încât să ne adaptăm? Primul lucru ar fi să analizăm recoltele care, în mod tradițional, sunt plantate și să vedem dacă pot fi înlocuite de alte recolte care sunt mai rezistente la secetă. Eu, în calitate de viitor comisar, nu pot decid cu privire la aceasta, dar colegii de la dezvoltare vor putea decide, în cooperare cu specialiștii din agricultură, dacă există astfel de culturi. Deci, pentru a avea o politică de prevenție eficientă și pentru a putea să luăm măsuri de adaptare, trebuie să colaborăm mai întâi la nivelul Comisiei și apoi cu partenerii noștri uh, din Uniunea Europeană și din afara acestea pentru rezultate mai bune. Și numai în felul acesta vom reuși să implementăm măsuri eficiente pentru a preveni și pentru a reduce impactul schimbărilor climatice. Întrebare suplimentară. M-am referit la această colaborare între comisari. Dumneavoastră v-ați referit deja și la cea de-a doua întrebare pe care o aveam, și anume accentul pus pe colaborarea cu ONG-urile, cu societatea civilă și construcția de parteneriate pentru că este necesar să facem acest lucru la nivelul Uniunii Europene și, de asemenea, uh, în relația cu țările terțe. Iar cetățenii trebuie să fie în centrul atenției noastre în cadrul acestor procese. Și cred că aceste relații trebuie dezvoltate chiar mai mult decât uh, în prezent. Domnule comisar desemnat? Vă mulțumesc, da. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, este corect ceea ce spuneți, trebuie să implicăm de asemenea ONG-urile și Consider că toate aceste eforturi reprezintă o parte importantă a ambiției noastre de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă. Și strategia de realizare a acestor obiective este implicarea tuturor actorilor uh, interesați, iar ONG-urile sunt actori uh, relevanți. Uh, în colaborarea cu aceștia am avut uh, rezultate pozitive. Experiența a fost una foarte bună. Sunt parteneri uh, de încredere cu care colaborăm în mod eficient și cred că acesta este un exemplu bun de manieră în care ar trebui să se desfășoare cooperarea. Atunci când eforturile sunt comune, astfel încât să se atingă obiectivele de dezvoltare durabilă. Mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebările adresate. Mulțumesc și comisarului desemnat pentru răspunsurile oferite. Okay, we just have a question now if going to allow another questions or not. I think that's the matter. I give you the floor just to speak. Uh, mai permitem uh, o întrebare? Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, uh, domnule comisar desemnat. Am avut numai 24 de întrebări pentru că un deputat nu a venit la această ședință. Așadar, cu permisiunea președintelui, aș vrea să pun eu o întrebare ca să avem 25 în total. Eh, să știți că am împărțit întrebările între grupurile politice și acea întrebare trebuia să vină de la un eh, membru neafiliat, așa că nu am să permit, eh, să, nu am să vă permit să adresați această întrebare. Nu vreau eu să fiu băiatul rău, dar trebuie să fiu corect. Am primit foarte multe întrebări de la comisia noastră și de la celelalte comisii asociate și de aceea sunt un pic dur acum pentru că e și târziu. Aș vrea să vă anunț uh, că mă voi întâlni cu coordonatorii pentru a evalua această audiere. Se va întâmpla în camera, știți când și unde, dar am să vă spun uh, clar că nu voi accepta să trimiteți consilierii politici să vă înlocuiască la această întâlnire. Doar uh, membrii vor putea să, uh, să Vine, sigur, însoțiți de consilieri, dar nu înlocuiți de aceștia. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului comisar de semnat pentru o declarație finală. Aveți 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați eurodeputați, pentru acest schimb de opinii și pentru că uh, mi-ați oferit această oportunitate. M-am simțit stimulat de această discuție, am apreciat foarte mult întrebările dumneavoastră și m-am străduit uh, să uh, răspund cât am putut eu de bine. Sper că am reușit, uh, măcar în parte, să vă îndeplinesc așteptările până în momentul de față. Aș dori să vă spun că în cazul în care voi fi confirmat pentru această funcție, simt deja povara și greutatea responsabilității pe umerii mei. Însă, deși este o greutate mare, o accept cu mare bucurie pentru că este o misiune nobilă uh, care ne oferă posibilitatea de a arăta cea, cel mai bun chip al Europei la nivel extern și la nivel uh, intern. Este vorba despre solidaritate, pe care oamenii nu o simt decât când au nevoie de ea și abia atunci își amintesc. Dacă voi fi confirmat, uh, uh voi colabora cu dumneavoastră îndeaproape pentru a continua să clădim acest parteneriat între acest portofoliu și Parlamentul European. Și aș dori să fac o ultimă observație legată de scrisoarea mea de misiune. Așteptam ca cineva să mă întrebe ceva legat de primul punct din această scrisoare de misiune, și anume Centrul de Coordonare a Intervențiilor de Urgență. Uh, cum că eu ar trebui să-l consolidez și să-l pun pe picioare. Dar pentru că nimeni nu m-a întrebat, am să folosesc totuși această ocazie să vă spun următorul lucru. Și anume, este un lucru minunat. Am fost impresionat când l-am vizitat. Așadar, dacă nu ați vizitat încă acest centru, vă rog să o faceți pentru că merită, este impresionant și este impresionant și în uh, ochii lumii externe, pentru că acest centru răspunde la apelurile de asistență nu doar din Uniunea Europeană, ci din orice țară a lumii. Așadar, vreau să răspund la celebra întrebare pe care Henry Kissinger a pus-o acum ceva vreme. Care este numărul de telefon al Europei? Ei bine, în ceea ce privește intervențiile de urgență, acesta este. Okay, uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Le mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care au participat la această reuniune. Acum audierea se încheie.